Dear colleague, we open the, seat. Thank you to be here and to take your seat, please. I continue in Italian, if you can... Uh, Vă Bine, Bun venit, astăzi avem o zi foarte încărcată. Așa cum știți, așteptăm până mai vine lumea în sală. Everybody has Can follow me? Ok. Allora, eh, abbiamo una giornata molto... Avem o, o zi foarte încărcată astăzi. Este ziua de joi, joia de dimineață, joia după masă și vreau ca toți eh, colegii care pot să vină, inclusiv după masă, ar fi un semnal extraordinar pentru că astăzi avem și o audiere importantă în această masă și să dăm așadar uh, semnalul cum că suntem interesați de aceste teme deosebit de importante și pe care trebuie să le aprofundăm. Ordinea de zi o uh, adoptăm, nu cred că sunt probleme și continuăm. Al doilea punct, procesul verbal al întâlnirilor de pe 14-21 septembrie, nicio problemă, mergem la punctul 3. În ceea ce privește regimul lingvistic, de dimineață avem interpretare în uh, franceză, germană, italiană, greacă, spaniolă, daneză, finlandeză, limba cehă, estonă, poloneză, slovacă, slovenă, malteză, portugheză, limba bulgară și limba română, în plus uh, olandeza și suedeza în regim pasiv și, bineînțeles că suntem și pe internet transmiși și ca și primă comunicare a președinției este ceva ce îmi face deosebit de multă plăcere să vă comunic. Ne găsim în uh, ajunul uh, premiilor Lux. Știți bine că este un premiu în domeniul cinematografic uh, deosebit, care a devenit ce în ce mai cunoscut în ultimii ani și a cunoscut o participare tot mai mare în ultimii ani în Europa și știi foarte bine că parlamentarii înși sunt cei care dau uh, ultimele note și aprecieri înainte de decizia uh, finală și vreau să îi rugați pe colegi să participe și să uh, voteze uh, acești trei finaliști. Și știm bine că asta este ediția Lux uh, Uh, Prize, uh, dar anul viitor o să avem o ședință mai aparte, 10 ani de la instituirea acestui uh, premiu. De aceea va fi un an mai deosebit și se va transmite un mesaj cu că instituțiile europene, Comisia Parlamentului acordă mare interes în cinematografie și mai cu seamă cinemaului realizat de către uh, tineri. Uh, știm că sunt uh, pre premii, sau mai bine zis, uh, filme în competiție care au fost prezentate la festivalul de la Carlo Vivari, așa cum a devenit tradiția, și care mm, reprezintă și tematici deosebit de importante din punct de vedere artistic, dar și al actualității, probleme economice, holocaust, antisemitism mm, cu care se confruntă astăzi Europa, probleme legate de birocrație războiul din fosta Iugoslavie, dar și condițiile de viață ale populației rom, precum și marea dilemă între tradiție și uh, modernitate, libertatea femeilor. Iar uh, printre filmele care au fost preselecționate se numără și filme care, bineînțeles, nu au uh, ajuns în aceste prime trei locuri, dar care totuși avem și filme care dintre acestea au ajuns la Oscar. Rams, un film din uh, Islanda, și apoi San, un film din fosta Iugoslavia, Iugoslavie, și din Ungaria, un film deosebit de dur, uh, care vizează Ungaria și Holocaustul. Pe de altă parte, un alt film uh, care a fost făcut în Turcia de către o tânără regizoare turcă. Toate aceste filme au fost și la uh, Oscar, dar au fost și la Veneția, așa cum se întâmplă. Și vreau să mulțumesc, de fapt, tuturor festivalurilor de, de cinema din Europa care găzduiesc și care uh, promovează aceste filme din cadrul competiției Lux și mulțumesc și lui uh, Carover, care și el a, s-a implicat foarte mult uh, în acest proces. Și, uh, bineînțeles, că a realizat și au făcut posibilă și prezentarea acestor filme <clears throat> la Veneția și în alte părți. De fapt, uh, tinerii uh, regizori din diferite state membre, în ajunul preselecției, uh, participă la diverse sesiuni, seminarii și așa mai departe pentru a prezenta aceste filme și bineînțeles că asta face publicitate și festivalului Lux. Puteți să dați voturile pentru Mustang, a lui a regizoarei Ercoven. De fapt, ea face parte dintr-o familie de cinci surori, o familie deosebit de interesante. Apoi, un alt film deosebit de mișcător al unei regizoare bulgare, Cristina Grozeva, și al unui regizor Valkanov, o producție greco-bulgară și între o coproducție europeană care a fost coprodus și cu festivalul de la Sundance din Statele Unite. Sunt trei filme deosebite, de mare calitate și uh, concursul efectiv, uh, sau mai bine zis, competiția se încheie uh, pe 18 octombrie începe acest uh, vot. Puteți să faceți prin uh, Uh, pachetul care v-a fost uh, trimis în acest sens și mulțumesc echipei de la Departamentul Comunicării de la Parlament care a transmis uh, aceste kituri pentru că ele sunt foarte utile în acest sens. Deci kituri de votare disponibile. Mă refer la copii pe DVD pe care le puteți viziona voi, dar și, bineînțeles, uh, alegătorii voștri din țările fiecăruia pot cumva să vizioneze sau uh, să afle mai multe despre aceste filme. Și în aceste condiții, cred că trebuie să înțelegem că aceste filme sunt tot atâtea discursuri, tot atâtea uh, povești Uh, cinematografice deosebit de autentice, deosebit de actuale. Și uh, avem uh, aceste zile ale festivalului Lux, a patra ediție, care va începe ca și manifestare aici la Parlament dar bineînțeles că vor fi manifestări și pe plan național. Puteți să vă adresați departamentului din Parlament pentru mai multe detalii. Pe 25 noiembrie, în aula plenară de la Strasburg, va avea loc decernarea efectivă a acestor premii de către președintele Schulz. Toți cei trei finaliști vor fi prezenți și vom avea și câștigătorul uh, acestei competiții, acestui concurs de film. Și pe internet puteți să votați pentru unul dintre aceste filme, filme care pot fi văzute și în spațiul Mehunin, Menuhin, mă scuzați, până la sfârșitul lui noiembrie, la uh, orele 17 și ora 19, dar pe 11 decembrie veți putea preze uh, fi prezenți la o uh, premieră internațională uh, a celui de-al treilea film legată de Mediterana și la Bozar au loc niște manifestări care vizează aceste festival, dar și festivalul de la Sevilla, de la Bratislava, la uh, Paris, la Lisabona și la București. Iată că dimensiunea europeană a acestui premiu este astfel uh, pusă în valoare. Așadar, Faptul că se poate viziona acest film și de fapt nu este singurul, avem trei finaliști, um, este ocazie dată și uh, de vizionarea canalului de televiziune Arte, care va prezenta in extenso această manifestare. Uh, la secretariat uh, Rosetti, care era aici în sală, dar nu mai este, și alți colegi Uh, s-a ocupat îndeaproape de acest subiect și vă pot da chiturile respective și toate informațiile și vreau să-i mulțumesc și lui Bogdan Venta pentru că este o persoană care a urmărit cu multă atenție tot uh, acest uh, proces și a însoțit aceste filme la festivaluri. E important ca la anul, la 10 aniversare acestui premiu, o să vedem și la coordonatori. Deci pentru la anul uh, efectiv să încercăm să punem și mai mult în valoare acest premiu cinematografic. Așadar, iată, vă rog frumos să mergeți la acest film, să votați. Și atenția pe care noi o acordăm culturii uh, înseamnă și uh, o participare directă la acest gen manifestări și anul trecut nu au votat foarte mulți uh, deputați, uh, din păcate, acum însă trebuie să ne mobilizăm, să dăm un semnal mai puternic. Dacă nu mai sunt uh, alte comentarii, aș trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, votul. Un raport din partea colegii Grasnodievski, colegul Krasnodievski, un raport deosebit de important, îi mulțumesc, e vorba de politica um, de dezvoltare profesională în lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor. Știți bine că pe 22 iulie era data limită pentru depunerea de amendamente. S-au depus 98 de amendamente și vă rog frumos, aveți cuvântul. Ja chciałbym tylko po prostu podziękować. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc, uh, să vă mulțumesc pentru spiritul de cooperare. A mers bine și mă bucur de asta. Sper că și votul va fi unul pe măsură. Nu cred că divergențele de opinie au fost uh, foarte mari. De fapt, uh, mai mult detaliile au fost probabil diferite de la o persoană la altă, dar până la urmă am depășit această situație și putem vorbi în, într-un singur glas. Uh, mai erau și chestiuni de redactare. Ne dorim așadar un raport omogen. Eu cred că am reușit asta. Mulțumesc foarte mult! Da, văd că mai sunt și amendamente de compromis care au fost uh, prezentate și sper că uh, votul o să meargă bine. Deci, dacă Toată lumea are cartela de vot, eu însă mi o caut. Scuzați un moment, succede. Mă scuzați, spune doamna președinte. Sorry, but I'm afraid of to have to left my in, in, in the in the Cred că am lăsat în sala de plenară cartela mea de vot. Se întâmplă. Intervenție din sală, fără microfon. Nu, nu, nu. E vorba de cartela de vot. Nu se întâmplă de obicei, dar uite că totuși se mai întâmplă. Allora, eh, if you eh, allow me to... Dacă îmi permiteți, o să votez eh, prin uh, bifarea voturilor. Uh, sper că mă înțelegeți. Asta este o situație mai deosebită. Mă scuzați. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 1 al raportorului pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. Mă scuzați. Nu, mergem direct la amendamentul 9. Pentru, împotriva, abțineri Mă scuzați, o luăm de la capăt pentru? La 9, da? Pentru împotriva abțineri, respins. Amendamentul 11 pentru împotriva abțineri, verificăm. Am deschis votul. <clears throat> votul s-a închis. Countman. Approved. Aprobată. Se adoptă amendamentul 12 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri, mergem la amendamentul 21 pentru, împotriva abțineri. Mi se pare că a fost uh, respins, dar am uh, verificat, așa că deschid votul. Ok. Chiudo la votazione. Am închis votul și este respins amendamentul 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, mergem la 37 pentru, împotriva abțineri Verificăm. Deschid votul. La 37, vă rog, votul s-a închis. Și se adoptă. 38 cu amendament oral. <clears throat> Pentru. Împotriva abțineri se adoptă 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40, a nu, verificăm la 39, pentru că uneori nu ridicați mâna la timp. Deschid votul la 39. Vă rog. Deci la 39, am închis votul acum la 39. Respins nu știu, poate că ridicați mâinile, dar puțin în decalaj și n-am văzut bine. Amendamentul 40 acum, de la liniatul 3A, pentru împotriva abțineri, respins. 41 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și mergem la compromisul 5 pe următoarea pagină. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 56 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64 acum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 Împotrivă abțineri respins. 77. Pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 8 al raportorului. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru împotriva pentru împotriva abțineri respins. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. La limită. Se adoptă cu două voturi la limită. Deci, 14 pentru, 12 și cu bine 13 împotrivă și două abțineri. 83. Acum pentru împotriva abțineri. Abțineri, deci adoptat. 84. Pentru împotrivă abțineri. Adoptat. 85. Pentru împotriva abțineri. Adoptat. 86. Pentru împotriva abțineri. Se adoptă 87 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mă scuzați, avem mai multe părți la 93. Prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum vot final pe tot uh, proiectul de aviz în ansamblul său, astfel modificat. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat 22 pentru 5 împotrivă, două abțineri. Îl felicit pe domnul Krasnodievski. Vă mulțumesc, mulțumesc și raportorilor din umbră și secretariatului pentru că ne-au ajutat cu acest raport deosebit de important. Acum, continuăm ordinea de zi cu un subiect foarte frumos. E vorba de legătura noastră cu europii din uh, europenii, tineri. Și în vremurile de astăzi e ceva foarte pozitiv. Știți că e vorba de un schimb de vederi cu specialiști, dar și cu acei opt tineri care fac parte din acele cinci echipe naționale care au primit, au, uh, vin, au câștigat premiul uh, Charlemagne care a început uh, să fie decernat în 2008. O inițiativă comună a Parlamentului European și a Fundației uh, uh, Europene de la Aix-la-Chapelle, premiul Charlemagne, așadar. Primii trei câștigători E vorba de echipă de la Luxemburg E vorba de Real Time WW1, așa se numește primul, apoi din Franța al doilea priz premiu. Premiul al treilea este acordat Austriei și apoi avem și alte două echipe câștigătoare care se găsesc în sală, Cipru, antreprenorat prezentat de două persoane și echipa din Spania, tot așa compusă din două persoane. Bun venit! Haideți să facem o poză de familie, pentru că este un eveniment deosebit de interesant. Mă bucur foarte mult pentru noi, pentru voi și cred că ați parcurs un drum foarte interesant, a fost uh, deosebit de interesant și până la urmă iată că sunteți uh, finaliști, ne bucură mult să vă întâmpinăm aici la Parlament. Fiecare proiect se poate prezenta timp de șapte minute și apoi vreo jumătate de oră o dezbatere, o discuție, pentru că suntem foarte interesați să știm uh, cum veți purta mai departe uh, ștafeta cu aceste proiecte, ce se va întâmpla în continuare. Și apoi uh, de la numărul 3 spre numărul 1 sau de la premiul 3 spre premiul 1 vreau să dau cuvântul echipei din Franța, Sara Frob. Vă rog. Bonjour à tous. Euh, bonjour, mesdames et messieurs les députés européens, la Commission. Bună ziua tuturor, uh, prietenilor uh, din, de la premiul Charlemagne, uh, reprezentanților Parlamentului, Comisiei, tuturor. Vă mulțumim pentru oportunitatea de a ne prezenta proiectul astăzi. Proiectul nostru, după cum vedeți, vorbește despre frontiere. Doamna președinte, întrerupe Se poate mm, stinge lumina pentru a vedea mai bine prezentarea. Mm, este un proiect care vorbește despre poveștile personale trăite la și mm, cu frontiere, persoane care călătoresc, care au experiențe personale referitoare la frontiere și se numește Frontiera European Borderline. Iată site-ul sunt mai multe părți. Partea cea mai importantă și cu care voi începe este cea a reportajelor. Am început în urmă cu trei ani aici la Bruxelles cu câțiva prieteni. Ne-am întâlnit uh, în piața Luxemburg și uh, ne-am gândit că ar fi frumos să uh, facem un reportaj cu persoane care trăiesc în Europa. Eram cinci, acum suntem zece și avem o comunitate de 40 de persoane care contribuie în mod regulat la această platformă. Avem reportaje în mai multe limbi, franceză, engleză, germană. De fapt, nu există restricții. Poveștile sunt adevărate, profunde, uneori sunt uh, triste, uneori uh, amuzante, uneori poate sunt și puțin uh, inventate, nu verificăm dacă Um, dacă chiar corespund realității. Um, singura cenzură pe care o um, aplicăm este în cazul în care există incitare la ură sau rasism. Cine sunt intervenienții? Cei din uh, grup fac parte dintre cei care intervin Nora Hahnemann, uh, Clemens Klars uh, și mulți alții care sunt uh, fideli acestui proiect. Sunt persoane care vin din întreaga Europa, uneori chiar din afara ei. Aproximativ 40 suntem astăzi și în reportaj avem 9 țări, 17 frontiere, 4 limbi, chiar 4 țări din afara Uniunii Europene, Algeria, Marocul, Azerbaijan. Avem reportaje deci chiar și din afara Uniunii Europene. Și uh, obiectivul nostru este să facem din asta un proiect uh, mai extins uh, și dincolo de frontierele europene. Avem și un reportaj al lunii în care uh, punem accentul pe o poveste uh, oarecum diferită. În această lună este vorba de Abdel care călătorește între Marseille și uh, Alger și are întotdeauna uh, probleme la uh, graniță. Povestește uh, problemele pe care le are cu uh, feribotul, cu uh, vama și așa mai departe. Iată grupul nostru. Aceștia uh, eram noi în urmă cu patru ani la Bruxelles. Avem și o categorie în plus care se numește portofoliu. Sunt persoane care nu vor neapărat să uh, scrie un text, ci să publice fotografii. Antonieta merge în fiecare lună, călătorește între Berlin și Moscova și uh, face fotografii cu persoanele din tren, de exemplu. Iată uh, imagini care arată spiritul uh, uneori uh, mai autoritar al unei frontiere, dar apoi și zone mai uh, simpatice, dar și frontiere regionale. Frontiere din Germania, din Italia, um, Iată, în Italia, când am fost, uh, anumite persoane dintr-un anumit cartier ne-au spus că cultura italiană este autentică numai acolo. Bun, iată, așa se face accesul la uh, site și așa putem fi contactați. Uh, ni se poate trimite un comentariu sau chiar un uh, reportaj uh, complet. Folosim uh, foarte mult și Google Map, care de curând a creat o nouă funcționalitate și anume de stabilirea frontierelor uh, prin culori specifice este foarte util pentru că se poate da zoom pe hartă și se poate vedea unde este exact frontiera, unde sunt uh, punctele de trecere, dacă există un supermarket și așa mai departe. Toate aceste proiecte nu ar fi putut uh, fi puse în aplicare fără partenerii noștri. Aș dori să îi menționez blogul uh, Berlin Warschau Express uh, și ei prieteni care scriu despre schimburile între Germania și Polonia, Veloblog, prieteni care au făcut linia Oder Neisse pe, uh, cu bicicleta, Stadtgespräche, organizator de călătorii în legătură cu frontiere, magazinul pentru care lucrez, uh, Paris Berlin, care a publicat și acestea câteva reportaje și așa mai departe. La final, ce ne-ar plăcea să facem cu acest uh, site în continuare? Am discutat mult cu prietenii și cu acest uh, premiu Charlemagne am dorit să refacem site-ul. Este deocamdată destul de simplu am vrea să creăm um, rubrici uh, mult mai uh, clare, să avem acces la Google Analytics pentru a vedea cine accesează site-ul nostru. Am încercat um, am, încerc, am vrea să ne extindem și activitatea cu reportajele, poate mici uh, interviuri, la ora actuală lucrăm cu asociații locale, precum Oxfam și Ter de Azil, și am vrea să extindem și această activitate. Asta este ce am vrea să facem, să ne extindem și numărul de parteneri pentru a fi mai citiți. Și, bineînțeles, am extinde și uh, temele, de exemplu, uh, mici reportaje la alegerile din Franța și Germania în 2017. Da. Cred că mi-am respectat timpul, deci aș vrea să mulțumesc Parlamentului European, întregii echipei uh, pentru premiul Charlemagne, care a organizat evenimente foarte simpatice pentru noi toți. Mulțumim și Parlamentului pentru întâlnirile de la Aachen și nu numai. Și, bineînțeles, nu ezitați dacă aveți un mic reportaj referitor la o frontieră, îl primim cu plăcere. Vă mulțumim foarte mult. Nu, nu, nu. questo. Vă rog să închideți microfonul. Vreau să vă spun că sunt uh, foarte plăcut interesată și impresionată de această tema granițelor atât de, de actualitate astăzi în Europa. Aș mai spune colegilor că uh, fiecare proiect uh, Charlemagne pe plan național are loc un concurs și, de fapt, premiul este acordat de asociațiile tinerilor din fiecare țară și pe fiecare, în fiecare țară se uh, alege câte un reprezentant, finalist, și astfel se face o selecție pe plan european, mai apoi uh, Uh, jurul este prezidat de președintele Schulz. Vreau să precizez cumva cum stau lucrurile. Acum uh, trecem la locul 3, Austria. Matteo Milo poate să ne spună mai multe despre acest premiu pe care l-au câștigat. Aveți cuvântul. Bună ziua, mulțumesc tuturor pentru această oportunitate. Eu reprezint uh, Austria și Social Soccer Cup dar uh, cum vin din Franța, voi vorbi în franceză. Social Soccer Cup este un uh, turneu de fotbal Deci este un uh, turneu de fotbal ce are loc de 13 ani la inițiativa lui Elmar Haas, un, care vine dintr-un mic sat de lângă Graz, din Austria, Cinci uh, tineri uh, de 15 ani, la momentul respectiv, au avut ideea să lanseze acest uh, turneu. Publicul țintă sunt tineri între 11 și 18 ani. Sunt fete și băieți. Asta înseamnă că echipele trebuie să aibă cel puțin o fată în echipă. Deci, iată, și fetele pot participa la acest turneu. Este un turneu ce are loc în fiecare an uh, în iunie. De ce este un proiect european? Ei bine, uh, participă de fiecare dată aproximativ 20 de echipe, aproximativ 150 de tineri. Majoritate, jumătate sunt echipe europene și celelalte sunt echipe regionale. Este important să menținem un echilibru între echipele locale și cele europene. Uh, Vedem că uh, proiectul are um, un impact și la nivel local. Deci, iată, sunt grupuri de prieteni care fac um, echipe la nivel local și participă la acest turneu. Mm, facem parteneriate cu hotelurile, cu restaurantele din uh, micile uh, sate, astfel încât și ei să profite de pe urma acestui eveniment european. Majoritatea echipelor vin din țări europene Uh, sunt uh, țări care sunt tot timpul uh, reprezentate, suntem în Austria, deci um, foarte multe frontiere, țări vecine sunt reprezentate, Italia, Germania, Ungaria. Și bun, căutăm tot timpul parteneriate cu noi țări. Am făcut eforturi pentru ca în acest an o echipă din Franța să participe deci, iată, un efort zilnic, încercăm să creăm noi parteneriate. Până la urmă, nu sunt numai echipe de tineri care participă, sunt uh, centre sociale, licee, școli uh, și așa mai departe. Nu este un eveniment de um, fotbal în sine, este un eveniment de fotbal ca hobby. Nu am să vă ascund că, da, este vorba de fotbal uh, și fotbalul este prezent de-a lungul întregului weekend. Uh, deci este un mic uh, turneu în care se trece mm, pe etape de la grupuri la etapele finale. Dar până la urmă, fie că echipa este prima sau ultima, joacă același număr de meciuri. Deci și dacă ești pe ultimul loc, totuși joci la fel de multe meciuri. Dar până la urmă, după cum spuneam, nu este vorba numai de fotbal. Tinerii vin ca să joace fotbal, dar avem și evenimente în jurul acestui uh, turneu. Uh, mici jocuri, spectacole, quizuri, uh, mâncăm împreună, concerte, um, care permit ca tinerii să comunice între ei, să lege prietenii. Facem mici workshop-uri în care tinerii pot să vorbească despre Europa, ce înseamnă Europa pentru ei facem astfel de lucruri pentru că avem uh, două terenuri de fotbal, uh, deci numai patru echipe care pot juca și ceilalți uh, pot să mm, facă alte activități. Uneori nici nu-și dau seama, dar în felul lor participă la crearea unui spirit european. Iată și workshopurile pe care le-am făcut în ultimele, la ultimele dăți Și până la urmă ce reiese și din această imagine, ce doream să arăt, este că la Gratvein, în acest uh, weekend, în acel sat de lângă Graz, tinerii comunică între ei, dar vedem că s-au creat mai multe schimburi de tineri în urma acestui uh, turneu. Echipe din s-au întâlnit în timpul acestui turneu și de atunci uh, fac un uh, schimb uh, de elevi. Deci, iată, se creează un efect domino care merge mai departe de doar acest uh, weekend. Grazie della vostra complimenti. Vă mulțumesc și felicitări. Este ceva interesant pentru că în Italia avem uh, ceva asemănător, acest fotbal cu valențe sociale și deci iată că prin premiul Charlemagne puteți să împărtășiți uh, această idee. Mi se pare foarte interesant ce ați făcut. Am avut audiere aici la comisia noastră și să arăta acolo modul în care aceste sporturi în, cu valențe sociale pot să participe la o mai mare integrare, la strângerea de prietenii, la ajutarea persoanelor mai dezavantajate. Deci uh, fotbalul este mai mult un pretext, pe când cel mai important lucru rămâne integrarea tinerilor dau cuvântul și apoi, bineînțeles că bănuiesc că aveți și întrebări la sfârșit, da? Acum însă dau cuvântul câștigătorilor. De fapt, e vorba de Luxemburg. Allora, tre premi, cioè tre... Eh... Așadar, de fapt, eh, trei echipe s-au calificat pe locul 3. Deci, al doilea premiu 3 este acordat Ciprului. Soluții antreprenoriale pentru șomajul în rândul tinerilor? Și dau cuvântul eh, acestei echipe din Cipru. Vă rog frumos. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi prezent și a vă prezenta proiectul nostru. Titlul a fost Antreprenoriatul, soluția împotriva șomajului. Un proiect Youth in Action în 2014 și a fost acoperit de acest program Youth in Action. Cine suntem? Uh, Clubul de Tineret Agros, creat în 1998 ca un uh, ONG bazat pe voluntariat, cu sediul într-un mic sat din uh, Cipru. Suntem practic un grup de prieteni și am încercat să uh, creăm acest uh, club. Ideea noastră este să-i facem pe tineri să se simtă mai puternici, să se simtă membri ai societății, membri activi ai societății și în același timp să-i conectăm cu Europa și cu întreaga lume. Proiectul câștigător. Cum ne-a venit ideea? Ne-am gândit la ideea de antreprenoriat creativ și alternativ uh, Uh, pentru a combate șomajul în rândul tinerilor. Care a fost metoda? Am folosit uh, recomandările din uh, trioul președinților Spania, Belgia și Ungaria. Partenerii noștri, uh, Clubul pentru Tineret uh, din Cipru, Youth Business Network din Grecia, Asociațione Babel din Italia, Raplexion din um, um, Croația și Support for Youth Development din România. Procentajele sunt cele ale șomajului în rândul tinerilor uh, în fiecare țară am uh, încercat să cooperăm cu organizații care se confruntă cu aceeași uh, situație. Mici uh, localități cu o rata șomajului ridicată. Am să vă prezint câteva metode folosite în timpul proiectului, întâi am rugat pe participanți uh, să se autoevalueze referitor la ambiția lor, încrederea lor, organizare, energie, leadership și asumarea riscurilor. După aceea le-am solicitat să-și folosească creativitatea. I-am lăsat să găse- să găsească o idee novatoare, să creeze un plan de acțiune, apoi cre- au creat un afișe, reclame, ce considerau că au nevoie pentru a-și prezenta uh, proiectul și apoi uh, și-au prezentat proiectul în fața unui uh, public. Uh, unele idei de pe urma acestui workshop, uh, un toc uh, cu uh, înălțime ajustabilă, o aplicație pentru a găsi locurile libere într-un, într-o parcare, uh, uh, un alt uh, gadget pentru a-ți găsi cheile în cazul în care le pierzi. O altă idee se numea Like. Uh, se folosește un, uh, un site sau o aplicație pentru a scrie ce-ți place și apoi găsești prieteni cărora le place același lucru. Le-am mai uh, solicitat uh, tinerilor uh, să discute despre șomaj și excluziune socială. I-am întrebat dacă consideră că în momentul în care ești șomer, ești supus excluziunii sociale. Au spus că da, este posibil pentru că dacă ești șomer, stai acasă, nu ai loc de muncă, nu ai bani, uneori stai doar acasă, ești singur și nu faci nimic. și nici măcar nu mai ai încredere în tine pentru a încerca să-ți găsești un loc de muncă. De asemenea, i-am întrebat referitor la practici pentru combaterea șomajului. I-am întrebat uh, care ar fi practicile negative. I-am întrebat ce încerca să facă guvernul în țara lor. Unii spuneau că oamenilor li se dau niște bani ca să lucreze șase luni, Alții spuneau că au ca un fel de bancă de talente în care poți să îți depui CV-ul și guvernul îți găsește un loc de muncă. Și apoi am trecut la a vedea care sunt practicile bune și care sunt cele negative. Unele dintre rezultate din partea participanților. Am încercat să facem schimb de experiențe și cunoștințe în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor. Au reușit uh, să dezvolte un spirit creativ și antreprenorial. Am oferit cooperare între tineri pentru dezvoltare. De asemenea, le-am permis să-și dezvolte competențe pentru a intra pe piața forțelor de muncă și am uh, promovat uh, mobilitatea. Important era ca tinerii, de fapt, să găsească um, posibilități pentru a fi mai creativi. Motoul proiectului a fost dacă nu poți să găsești un loc de muncă, creează-ți-l singur. La finalul uh, proiectului le-am dat um, și câteva idei despre oportunitățile la nivel european, astfel încât um, să-și găsească un loc de muncă. Un exemplu Erasmus Plus, dar și Youth Opportunities Initiative, Erasmus pentru tineri antreprenori, Eures Jobs, Garanția pentru tineri. Și unii participanți din Croația ne-au vorbit despre Angels Den, care de fapt sunt uh, niște persoane uh, mai bogate care sunt puși în legătură cu tineri care au idei bune și îi ajută să le implementeze. Mulțumesc! Uh, just, just uh, uh, before we approve the very interesting report of our Înainte de a vota raportul colegului nostru Dombrovski, am uh, uh, vorbit despre acest subiect, așa că suntem pe aceeași lungime de undă cu proiectul dumneavoastră. Trecem acum la Spania. Spania ne va prezenta un proiect Infoactualidad care se numește Infoactualidades O echipă compusă din două persoane care sunt aici, vă rog, aveți cuvântul. Sorry. Buenos días a todos. Bună ziua tuturor. Mai întâi de toate, trebuie să explicăm ce înseamnă infactualitate. Este un ziar al facultății noastre de la Complutense Madrid și, evident, a, Universitatea de Comunicații nu avea un ziar la care studenții să poată facă practică. Și iată că acest lucru s-a schimbat în 2012 datorită unei uh, doamne profesoare și a unui grup de studenți care au hotărât, bun, trebuie să facem practică undeva, însă nu trebuie să plecăm undeva în afara, neapărat în afara Madridului, în afara Spaniei, ci haideți să avem o viziune, să zicem așa, mai degrabă europeană, dar aici, la universitate. Deci, o chemare înspre Europa. Și în acești trei ani am fost prezenți împreună cu echipa noastră de studenți Erasmus uh, peste tot în lume, care erau corespondenți. Oh, a dispărut diapozitivul. Da, lipsește aici comunicarea. Bun, deci am fost prezenți în peste 30 de orașe europene în acești trei ani cu 60 uh, de corespondenți, uh, mai mult sau mai puțin 25 în fiecare an. Și ce am realizat? Am realizat o, un proiect practic, o școală practică de jurnalism. pentru că are această latură practică, încercăm să facem o muncă de corectare și nu e ca și cum, da, scriu articolul și l-am și publicat, ci trebuie să fie și uh, corectat. Uh, și, în fond, funcționăm exact așa ca un ziar normal. Baza noastră de lucru este următoarea. Aceasta este harta care vă arată unde anume am avut corespondențe în toate aceste orașe. Vedeți, de mergem din Grecia până în țările arctice. Și care este baza proiectului nostru? E bine, corespondenții. După cum vă spuneam, e clar că trebuie să ne informăm pe subiecte europene, însă trebuie să avem o privire personală pe aceste uh, subiecte în diferite țări. Și am fost informați despre vești bune sau rele, spre exemplu, numirea unui nou pap, alegeri în diferite țări, uh, decesul uh, fostului prim-ministru Margaret Thatcher și așa mai departe subiecte despre care poate nu întotdeauna marele ziare informează. De asemenea, am mers și am vizitat bunkerul lui Mussolini, spre exemplu, la Roma. Și e foarte interesant pentru că există diferite uh, coincidențe de puncte de vedere despre subiecte, uh, pe același subiecte, dar cu păreri diferite din diferite țări. Și e clar că acest lucru ne-a permis să avem uh, mai multă unitate. Apoi, un alt aspect. Erasmus out. Cu, vorbim despre Erasmus, întotdeauna ne putem pune întrebarea, vai, ce se va întâmpla, unde merg, unde ajung, peste cine dau. Poți fi îngrijorat și atunci, prin această rubrică, corespondenții ne povestesc unde anume poți să mergi să cumperi, eu știu, ceva mai, unde prețurile sunt mai ieftine, unde poți să ieși în oraș la distracție, spre exemplu la Roma. Uh, cum poți să mergi de la aeroportul uh, din aproape de Paris înspre oraș și așa mai departe. Deci toate aceste aspecte practice în orașele în care studenții merg să studieze. Și apoi, o altă rubrică intitulată Eurotrip Uh, care se referă la chestiuni strict legate de călătorii. Cum te poți deplasa de la Paris la Bruxelles? Doar cu un euro și așa mai departe. Tot felul de uh, idei um, în acest sens și posibilități de a cunoaște noi uh, persoane pentru a te simți cât mai european cu putință. Și întotdeauna încercăm să avem uh, vești și informații obiective pentru că de multe ori trebuie să cauți acele uh, informații care pot să atragă atenția. Și atunci ce faci? Încerci să te specializezi. Pentru că asta ne-au spus și profesorii noștri, foștii studenți, îi poți contacta, poți să discuți, să încerci să discuți cu uh, directorul Comisiei Europene, uh, domnul Fonseca. Și aici vedeți diapozitivul referitor la Eurotrip. și să trebuiască să continui să vorbesc pentru că mi se epuizează timpul. Bun. Uh, ați văzut diapozitiv referitor la Erasmus In și apoi am am avut și o rubrică ref, referitoare la uh, subiecte speciale. În momentul în care se îndeplinesc, se împlinesc anumite aniversări de la anumite evenimente, scriem articole despre un eveniment istoric. Aici puteți vedea, spre exemplu, uh, ce s-a întâmplat în Praga în 1968 sau uh, ce s-a întâmplat uh, în Finlanda în timpul celui de-al doilea război mondial. Întotdeauna noi încercăm să colaborăm și cu alte facultăți. Și a existat un proiect în care nouă universități peste tot în Europa veneau înspre Madrid și încercau să explice cum puteam să dezvoltăm proiecte cu caracter social. Și am încercat în acest fel să colaborăm cu aceste universități și cu aceste facultăți. Apoi, spre exemplu, am avut un subiect întreg consacrat crizei economice, un subiect uh, diferitelor mișcări uh, studențești de-a lungul istoriei în Europa. Deci noi am încercat să vedem cum putem fi mai integrați și Uh, să nu uitați că acesta este un proiect împotriva euroscepticismului. Pentru că nu poți să vorbești despre Europa doar vorbind despre criză, despre reduceri, despre oh, cât, de, cât de răi sunt cei de la Bruxelles și cum ne persecută. Nu. adevărată Europa și adev- uh, uh înseamnă, de fapt, integrare, înseamnă politică agricolă comună, spre exemplu. Dar toate aceste vești se pare că nu interesează pe mass media tradiționale. Și noi tocmai asta trebuie să arătăm. Suntem deci un proiect împotriva euroscepticismului. Nu criticăm uh, uh neapărat Bruxelles, nici nu spunem că ceea ce se face la Bruxelles întotdeauna este perfect, ci uh, informăm în așa fel încât fiecare să-și poată uh, construi o părere personală. Și care va fi viitorul? Viitorul este că noi ne dorim să continuăm în acest sens, să avem un punct de vedere dinspre Europa, despre Europa. Există studenți Erasmus care vin la uh, facultatea noastră și ne spun cum văd ei Madridul, cum văd ei realitatea spaniolă. Deci un schimb permanent de opinii într-o mentalitate europeană. Și noi ne dorim ca lumea întreagă să înțeleagă că avem cu toții această mentalitate și anume că nu suntem uh, locuitori ai Madridului sau ai Spaniei, nu, ci suntem cu toții europeni. Mulțumesc pentru atenție. Perdon por los problemas. No, no, no. Și îmi scuze pentru problemele tehnice. Bine, intanto prima cosa che farò... Da. O să merg imediat pe acest site ca să înțeleg mai bine cum percep tinerii Europa astăzi. Mulțumesc pentru această propunere, pe acest proiect și sunt sigură că va funcționa foarte bine și pe viitor. Acum uh, dau uh, cuvântul laureaților premiului întâi al premiului Charlemagne. Legai, e vorba de real-time uh, WW1. Ce înseamnă asta? Vă rog frumos să ne explicați. First of all, we would like to express mai întâi am vrea să vă spunem cât de onorat suntem să avem o, ocazia să fim aici prezenți în fața dumneavoastră. Și eu și colega mea suntem de la Universitatea din Luxemburg, Facultatea de Istorie, și reprezentăm colegii noștri care au participat la acest proiect. Vedeți aici un tweet care reprezintă un exemplu de ceea ce am făcut noi. Am spus o povestea primului război mondial într-un uh, tweet. Și am explicat ce anume s-a întâmplat la momentul respectiv, care erau evenimentele care au participat. Toți cei care și-au pierdut viața în acest uh, eveniment tragic, cum anume s-a declarat uh, războiul Bulgaria către uh, Serbia și așa mai departe. Tot ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani. Am evocat de asemenea semnătura tratatului de la Versailles și pentru a face acest lucru am uh, am avut o întreagă echipă la dispoziție pe care dorim să o felicităm. Uh, și e clar că e vorba de studenți, foști studenți actuali și viitori, care, vor, uh, care au muncit foarte mult pe acest proiect. Și asta oglindește, de fapt, scopul nostru și anume să reexplicăm istoria primului război mondial, dintr-o perspectivă diferită decât perspectiva națională, o perspectivă în care toată lumea are importanța sa, indiferent de țara de origine, clasa socială sau uh, gen. Ideea era să avem informații, iar proiectul nostru se bazează pe uh, datele scrise care există pe diferite evenimente, fapte Uh, fotografii, persoane care au existat și uh, acum un secol. Și totul a fost scris despre, de către studenți uh, din Facultatea de Istorie, pentru că există foarte multe uh, lucruri legate de uh, primul război mondial și care pot interesa cititorii noștri ce anume s-a întâmplat înainte, ce anume s-a întâmplat după. Și avem un astfel, o astfel de rețea socială care ne, uh, ne permite să uh, um, fim în contact cu toți cei care ne urmăresc. În momentul de față avem 9799 de abonați. Noi am publicat în medie câte 3 Twitter pe zi. E destul de greu, pentru că trebuie să fii foarte precis, trebuie să fii și uh, foarte creativ v-ați putea gândi că o astfel de platformă poate nu e neapărat cea mai potrivită pentru proiectul nostru. Însă este obligatoriu ca toate aceste tweet-uri să fie limitate și să fie uh, um, bazate pe surse uh, digitalizate de informații și să aibă și o perspectivă transnațională. So, in order to illustrate our subjects, we collaborate și pentru a defini subiectele noastre am colaborat cu foarte mulți corespondenți din întreaga Europa, și, spre exemplu, dacă vă uitați, aici e vorba de, o, de un tablou care a stat la baza unuia dintre proiectele noastre și am uh, căutat această imagine în foarte multe ziare și arhive și sunt surse foarte interesante pentru cititorii noștri, pentru că uh, poți să înțelegi uh, primul război mondial, dar dintr-o perspectivă personală a celor care au fost implicați. Și evident că aceasta implică și un, o dimensiune mai emotivă. Slide. Ok. So... Următorul diapozitiv. Aici, uitați, din nou, e vorba de o carte poștală dar noi am avut ocazia să avem astfel de cărți poștale de cam peste toată lumea, din Germania, din Franța, din Regatul Unit și aproape în fiecare țară care a fost implicată în acest prim război mondial, mesajul este același, și anume că trebuie să luptăm. Și asta ne permite, prin aceste postere, prin aceste cărți poștale, să înțelegem care era contextul. Și prin acest proiect noi demonstrăm că chiar și în perioada de conflict există similarități. Și, într-adevăr, in, dincolo de latura și uh, națională, avem o istorie comună la nivel european. Putem vedea aici un sniper din Turcia care a fost uh, capturat. Dar e clar că proiectul nostru are și o dimensiune educativă și toate aceste subiecte sunt destul de importante și interesante, pentru că e vorba de povești care de fapt s-ar pierde. În 1917 a existat o, o, un eveniment în care uh, Se dorea bombardarea Parisului, spre exemplu, distrugerea acestuia. Dar toate aceste evenimente, dacă nu ar fi documentate, ar fi pur și simplu pierdute din uh, conștiința colectivă. Uh, next slide. So the project is about showing every aspect of war. We provide to our followers. Noi am încercat să plecăm de la o realitate descrisă în mod uh, subiectiv pentru a demonstra uh, care erau diferitele aspecte ale vieții de atunci. Spre exemplu, femeile din Germania, din Austria, nu mai puteau să urmeze aceeași modă pentru că nu erau inamice. Deci, acest război, de fapt, a schimbat niște lucruri care, în mod normal, erau lucruri mărunte, dincolo de uh, latura educativă a proiectului. Am încercat să explicăm și diferențele care au uh, apărut, discrepanțele care au apărut acum 100 de ani și felul în care viața a evoluat atunci. Many, many Thank you for this commitment, also because imagine that this. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru acest angajament. Uh pe care îl arătați, pentru că, iată, cred că e interesant ca tinerii să vadă astăzi cum se trăia în trecut și o abordare istorică foarte interesantă. I help that you continue. We will have. Uh, uh, I imagine that uh, no one of this project will finish. I'm so, I'm so confident. Eu cred că toate proiectele, sau sper că toate proiectele nu se încheie aici, din potrivă. Ele se vor uh, uh, continua și în viitor. Înainte de a da cuvântul colegilor, vreau să spun că resimt uh, așa o mare armonie între noi, pentru că vă spuneam că am, a, am aprobat un raport care vizează șomajul în rândul tinerilor Apoi mai avem un raport astăzi de discutat. E vorba de Europa în școli și cred că și aici ați fi foarte interesat de aceste subiecte, zic eu. Și al treilea raport al colegei Ward vizează dialogul intercultural și provocările în domeniul educației. Deci, eu cred că avem multe idei de schimbat între noi. Îi dau uh, cuvântul colegei Petra Kamerchesca pentru început. Da, vielen herzlichen Dank, uh, vor allen Dingen aber... Mulțumesc, uh, dar mulțumesc în primul rând uh, tuturor uh, celor care au primit un premiu pentru munca chiar extraordinară pe care au depus-o și pe care sper să o și continue. Îmi închipui uh, cât de greu uh, trebuie să-i fi fost juriului să stabilească și o ordine a premiilor, iar faptul că avem trei premii, trei, ne arată cât de greu a fost să se facă o alegere. Toate proiectele prezentate astăzi mi s-au părut extraordinare, acoperă diferite mm, subiecte, dar ne arată în același timp că chiar dacă avem foarte multe probleme în Europa, avem mult euroscepticism cu care ne confruntăm zilnic, există mulți tineri în Uniunea Europeană care împreună cu alți tineri din alte state membre cooperează și vor să facă în așa fel încât această Europa să fie mai bună și să fie păstrată pentru viitor. Iată și ultimul exemplu, imaginea înspre uh, trecut, uh, înspre o situație pe care Europa a trăit-o, în care războiul a creat atâta suferință, să arătăm că să arătăm ce a însemnat pentru oamenii normali să trăiască într-o astfel de situație. Um, pentru ca apoi să ne dăm seama ce am obținut în, următor, în, ultimii, în ultimele decenii în Europa. Pentru că nu cred că oamenii mai pot să-și închipuie um, sau nu-și mai amintești și nu-și mai pot închipui ce înseamnă să ajungi la o frontieră, să trebuiască să arăți un pașaport, poate uneori să nu poți să Uh, treci, uh, eventual să nu poți să porți haine franțuzești pentru că sunt haine făcute de dușmani. Sunt lucruri uh, la care nici măcar nu ne mai gândim. Deci poate să merite să ne uităm înapoi pentru a vedea cât de departe am ajuns și pentru a vedea și direcția în care trebuie să ne îndreptăm. Asta este valabil pentru astfel de proiecte care se ocupă cu combaterea șomajului și care încearcă pe tine să se să fie motivați și să încearcă să-și îmbunătățească singur situația, nu numai să aștepte să vadă ce fac alții pentru ei. Tocmai de aceea astfel de proiecte mi se par uh, minunate. Și Erasmus, Erasmus, programul Erasmus Plus este una dintre cele mai mari uh, realizări din Parlamentul European și sunt foarte bucuros, bucuroasă că am reușit să continuăm cu acest uh, program. Și mai ales că am reușit să obținem uh, ceva fonduri în plus pentru asta, pentru că acest schimb uh, și această mobilitate a tinerilor este viitorul Europei. S-a vorbit despre efectul domino, de faptul că uh, Um, consecințele unui proiect merg dincolo de proiectul în sine. Încă o dată mulțumesc pentru implicarea voastră a tuturor. Nu pot decât să vă încurajez să rămâneți pe aceeași cale. Când văd această implicare, pot să vă spun că nu mă mai tem pentru viitorul Europei. Petra, condivido mult. Mulțumesc, Petra, și sunt de acord cu ce ai spus. Cuvântul lui Julie Ward și apoi lui Gad Cooper. Uh, thank you very much, and I know I'll be speaking shortly. Mulțumesc. O să vorbesc mai încolo pe scurt despre raportul meu, dar vreau să vă spun că este o foarte mare plăcere să mă găsesc aici și să vă găsesc aici. Eu uh, mă simt foarte europeană și sunt mândră de asta. Văd cum tinerii sunt implicați în acest uh, proces. Am avut și premiul cetățeniei uh, europene. Câștigătorul, unul dintre câștigători, Jaffa, este chiar aici, în sală. A primit acest uh, premiu ieri, face multe lucruri interesante. Asta faceți și voi. Este vorba de rețele care fac să dispară frontierele. Tineri care sunt mânați de obiective comune și îngrijorări comune bazate sau pornite de la o analiză critică și mi-ar place ca proiectele pe care le-ați început să sosească și la noi în țară. De pildă, în Irlanda avem o problemă cu apa. Și mă refer la apa care ne desparte de continent. Asta o resimțim și noi și cred că europenii pot să facă mai multe în acest sens. Jaffa, de pildă, despre care v-am vorbit, el nu se simte deloc uh, separat de ceilalți europeni și face multe lucruri. Uh, mai sunt și alte probleme pe care le resimțim, de pildă transportul, traficul, traficul pe care îl avem aici ca problemă în uh, Luxemburg. Faceți ceva în acest sens? În Bruxelles, mă scuzați. e foarte interesant. Colega Trupel. Thank you very much uh, from my side as well. It was very interesting to Mulțumesc, a fost foarte interesantă prezentarea sau prezentările au fost foarte interesante, au arătat că sunteți foarte implicați în trecutul, prezentul și viitorul europene și mi se pare foarte interesant pentru că astfel puzzle-ul istoriei europene pare să fie reconstituit cu aceste inițiative și vreau să spun că acest premiu Charlemagne pentru tineret a fost o ocazie de a face schimb de experiențe, de a discuta, de a potența niște inițiative. Sunt lucruri despre care noi discutăm tot timpul și cred că exact asta se vede și aici și în ceea ce privește istoricul proiectelor uh, voastre. M-ar interesa cum au uh, apărut ideile, ce s-a întâmplat, cum v-ați hotărât să cereți uh, participarea în acest premiu Charlemagne, care este fundalul și, deci, cum v-ați hotărât să participați în acest concurs? Da, cred că aceste întrebări uh, își pot găsi răspunsul. Iată, cum s-au născut aceste proiecte? Vi s-a pus întrebarea. Le aveați deja în minte și sunt sigură că doriți să ne spuneți mai multe despre geneza acestor inițiative. Ok. Eh, en, en el caso del proyecto español, nuestro proyecto Infactualidad una ya... Proiectul nostru español, spaniol a, fost, a început foarte simplu. În jur de 2012 era foarte clar că avem nevoie de informații despre Europa și că vrem un proiect la nivel european și habar n-aveam că exista astfel, un astfel de premiu Charlemagne. Noi l-am, am lansat proiectul tocmai pentru că în scop de jurnalism și pentru că sunt, ne simțeam europeni. Și deci ziarul nostru online este un proiect de viitor. În fiecare an ne îmbunătățim Uh, crește echipa noastră. Suntem deja 140 la, uh, și uh, um, 10 de, de studenți de jurnalism au trecut prin redacția noastră. Și premiul acesta, de altfel așa spunea și colegii mele Cristina, premiul acesta ne-a ajutat pentru a spune, uitați, avem un proiect bun, mergem pe calea cea bună. Însă, atenție, în continuare mai sunt multe de făcut pentru că în continuare, există oameni care critică Europa și care cred că deciziile europene nu sunt corecte. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru tot ce faceți. Vă rog frumos, alte răspunsuri? Da. Ceea ce privește Social Soccer Cup este un eveniment care are loc de 13 ani încoace și, de fapt, premiul Charlemagne Uh, ne-a pleznit din întâmplare. Ne uitam pe internet și am dat peste această inițiativă și ne-am dat seama că acest premiu Charlemagne putea să dea o dimensiune europeană acestei inițiative, deci nu un simplu turneu de fotbal. Eu nu lucrez pe acest proiect de 13 ani, Alți colegi au făcut-o, dar cred că în tot acest timp uh, ne-am putut da seama de consecințele pozitive, de impactul acestui turneu, iar cu uh, premiul Charlemagne am putut cumva să adăugăm dimensiunea europeană și asta e foarte bine. Mulțumesc. Da, în 2013 trebuia să existe o expoziție la Luxemburg uh, care să comemoreze 100 de ani de la izbucnirea războiului, primului război mondial însă nu s-a întâmplat această expoziție, iar noi, ca și istorici, am hotărât să facem și noi ceva. Am început să ne gândim la aceste lucruri în anul 2013 și încet, încet am ajuns unde am ajuns. Însă, înainte de a intra în concursul premiului Charlemagne, Proiectul nostru a fost întâmpinat cu mult uh, scepticism. Am spus că războiul, primul război mondial a trecut de mult, uh, e cam ne, de neactualitate, însă încet, încet, pe plan național, am căpătat tot mai mulți uh, followers, tot mai multe persoane s-au interesat de acest lucru în Luxemburg, dar și uh, Uh, în Canada, în Statele Unite și odată ce am intrat uh, în acest uh, concurs cu Charlemagne, am avut încă și mai mare impact. Mulțumesc! Da, într-adevăr, noi am pornit de la ideea că tinerii în Cipru aveau nevoie de un astfel de proiect. Știm că în ultimii șase ani, o serie dintre activitățile noastre chiar au dat rezultate. Și am lansat peste 25 de inițiative, mai ales în favoarea tinerilor. Știm că în Europa tinerii sunt cei care au cele mai multe probleme pe piața muncii. Am cooperat foarte frumos cu foarte multe persoane și entități și pot să vă spun că ne-am concentrat mai ales pe ocuparea tinerilor. Noi suntem deja cunoscuți din anul 2010 încoace și, de fapt, nu e prima dată când participăm în premiul, la premiul Charlemagne, am participat deja în 2006. Vă mulțumesc. În primul rând, multe felicitări și mult succes în viitor viitor și dorim să continuăm acest uh, dialog. De obicei, după ce se acordă acest gen de premiu, nu se continuă o mare um, cooperare cu laureații, dar noi uh, dorim să ne urmăriți în continuare pe, interes, pe internet, să continuăm să cooperăm uh, inclusiv cu raportorii care au rapoarte care uh, se potrivesc cu subiectele voastre. Îi mulțumesc uh, inclusiv lui Francis Gutman pentru că biroul pentru comunicare al Parlamentului uh, a arătat cât de important este acest uh, subiect. Ei fac foarte multă muncă de sensibilizare um, pentru a promova acest gen de inițiative pentru tinere, tineri. Și cred că Trebuie ca acest gen de inițiative să fie cunoscute, mai ales în rândul tinerilor, fiind un premiu pentru tineri. Vă mulțumesc! Solo un momento. Eh, ora Mulțumesc. Acum un schimb de opinii pe raportul colegului Drăghici, un raport foarte interesant pe care vorbește despre învățarea despre Uniunea Europeană în școli. Mi se pare o provocare deosebit de interesantă, de importantă și ați văzut că tinerii sunt foarte interesați de Europa din ce în ce mai mult și eu cred că uh, trebuie să întreținem uh, legături și contacte cu aceste asociații de tineret, să știm ce vor ei. Raportorul uh, ne va prezenta în continuare raportul pe 10 noiembrie. Pe 11 uh, ianuarie vom vota și dăm cuvântul colegului Drăghici pentru o prima, o prima discuție. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, dragi colegi, doamnă președinte, mă bucur foarte mult că avem această inițiativă cu învățarea despre Uniunea Europeană în școli. Mi se pare un subiect deosebit de relevant, de actualitate, într-un condițiile în care avem multe provocări în Europa. Euroștepticism, fragilizarea Europei, neîncrederea în instituții, neîncrederea în valorile europene o creștere a fenomenului xenofobiei și populismului uh, Uh, nesiguranță din cauza atacurilor teroriste. Uniunea Europeană, în general, este criticată pentru că nu este suficient de democrată și pentru că este departe de cetățenii săi care nu simt că aparțin Uniunii Europene și, de altfel, se vede asta și la uh, Uh, alegeri. Participarea este foarte scăzută și aceste uh, resentimente se regăsesc uh, mai ales în rândul tinerilor și asta este demn de interes. De pildă, în 2007, Europo, un raport statistic de la Eurostat spunea că foarte mulți cetățeni europeni nu știu nimic despre Uniunea Europeană. 44% spuneau că habar nu au cum funcționează Uniunea Europeană și nu e de mirare că cetățenii europeni se simt departe de Europa, se simt înstrăinați de proiectul european din ce în ce mai mult și sunt din ce în ce mai mult pradă euroscepticismului, se gândesc că există un deficit democratic în luarea de decizii în Europeană uh, cetățenii nu vor participa în viața politică democratică a UE pentru că uh, Asta s-a văzut și din participarea la alegeri. Numai 41% dintre cetățenii au votat și numai 28% dintre tineri au votat la alegerile europene de ultima dată, cea mai proastă participare din 1979 încoace. Această situație va persista uh, dacă nu se face ceva pentru a implica mai mult tinerii și cetățenii în proiectul european. Educația este deosebit de importantă și printre aceste proiecte, ideea ar fi să îi pregătim pe tineri să învățăm mai multe despre cetățenie, despre implicarea lor în viața societății. Iată, dacă se învață despre Uniunea Europeană în școli, asta îi poate ajuta pe cetățeni să se reconecteze la Europa. Așa cum s-a arătat din 1976 agenda privind cetățenia UE și așa cum s-a dovedit și prin, din alte texte și rezoluții ale miniștrilor, Uh, unde uh, s-a vorbit despre aceste inițiative de dorit. În 1992, tratatul de la Maastricht, care a vizat articol, prin articolul 149 și 165 din TFUE mai apoi, acolo s-au consfințit aceste teme legate de implicarea cetățenilor și educația cetățenilor uh, în legătură cu Uniunea Europeană. De asemenea, învățarea Uh, limbilor statelor europene în alte țări, uh, promovarea mobilității studenților, a lucrătorilor, schimburi între școli și așa mai departe. Uniunea Europeană trebuie să ajute la acest schimb de vederi între cetățeni, între asociații, între școli, pentru a-i pregăti pe cetățenii europeni, pe tineri, pentru a participa la viața democratică din Europa. Din 92 s-au adoptat multe programe, multe proiecte și multe inițiative au fost uh, lansate pentru această educație pro-europeană uh, în Uniunea Europeană. Dar și în strategia uh, UE 2020 s-a menționat acest lucru, chiar și în declarația de la Paris din martie anul acesta s-au făcut niște uh, declarații ale ministrilor educației în ceea ce privește aceste inițiative. Conceptul uh, de uh, Învățarea despre Uniunea Europeană în educație trebuie să fie înțeles într-un sens uh, amplu, global. Uh, e vorba de cunoștințe despre Uniunea Europeană în educație, dar vă spuneam, contextul este foarte larg. A învăța despre Uniunea Europeană la școală este important în sensul că educația le permite tinerilor uh, să aibă o gândire critică inclusiv despre subiecte europene, despre valorile europene care uh, sunt la baza instituțiilor europene. Asta să, ca să permită tinerilor să fie cetățeni activi într-o Europa tot mai integrată și într-o lume globală. Ce se întâmplă pe plan național? Majoritatea statelor membre au integrat dimensiunea UE în programele școlare iar asta s-a întâmplat și în ce privește formarea profesorilor. Însă există diferențe între statele membre. În continuare se pot face mai multe cât privește programele școlare, formarea profesorilor, manualele și așa mai departe. Deseori conținutul este prea general, prea fragmentar, nu este coerent și consistent cu alte materii predate. Iar profesori nu suficient de bine formați ei pentru a învăța uh, elevii despre evoluția constantă a subiectelor europene. Trebuie să existe mai, o mai mare acoperire a subiectelor europene și să fie adaptate grupelor de vârstă, luând în calcul și interesele studenților iar aceste subiecte predate în clasă trebuie să fie predate în mod mai interactiv, mai interesant, mai stimulant în funcție de ce e important pentru elevi, studenți în viața lor de zi cu zi. Și învățarea informală este importantă pentru a învăța pe tineri să fie mai cet- um, activi ca și cetățeni europeni în viața lor. Iată de ce recunosc că este important ca aceste, um, această învățare informală trebuie să fie recunoscută uh, oficial pe plan european avem ocazia dată de programele UE în domeniul cultural și educație. Mă refer la Erasmus+, Plus, Europa pentru cetățeni și așa mai departe, care pot să fie folosite pentru a promova uh, cunoștințe legate de limbă, de cetățenie și de uh, înțelegere interculturală o finanțare adecvată și o mai mare accesibilitate în aceste programe ar avea cu siguranță efecte pozitive asupra participanților potențiali, pentru că participarea civică și cetățenească ar fi astfel uh, stimulate. Astfel, programul Comisiei pe 2016, care vizează implementarea programului Erasmus+, sunt uh, inițiative binevenite, plus tot ce urmează declarației de la Paris, sunt eforturi care trebuie să fie intensificate. E vorba de Erasmus și cetățenie, dialog intercultural, solidaritate și așa mai departe, plus sprijin pentru ONG-uri care au un rol deosebit în educația pentru cetățenie. Mai mult decât atât, platformele cum ar fi e-twinning sau school education gateway sau altele pot fi folosite pentru a uh, face schimb de programe școlare, manuale și pentru a înfrăți instituțiile implicate în aceste proiecte. Trebuie să se pună la dispoziție diferite materiale în funcție de grupele de vârstă, materialele care le, uh, învață despre ce face Uniunea Europeană, ce subiecte acoperă, trebuie să fie materiale ușor de folosit, actualitate, etc rețelele naționale și UE care sunt implicate în acest gen de activități trebuie să fie și ele stimulate cât mai mult posibil, precum și schimbul de bune practici între aceste rețele. Iată doar câteva dintre ideile care pot fi abordate în acest dosar. Am avut și un schimb de vederi în acest sens cu Comisia, cu părțile interesate din aceste domenii am avut și un workshop dedicat acestui subiect. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare să aflu ce credeți și dumneavoastră. Grazie davvero, perché questa è una... mi sembra... Mm, mulțumesc foarte mult, mi se pare că este ceva foarte interesant, un proiect foarte, foarte ambițios de asemenea. Și mi-ar place că această temă să devină una centrală având în vedere că are foarte multe consecințe asupra incluziunii sociale, cetățeniei, asupra înțelegerii multi și interculturale, în ceea ce privește sensibilizarea noastră a cetățenilor față de temele europene, este o mare provocare și deci sunt extrem de încântată că avem și această tematică uh, de discutat. Dau cuvântul colegilor, mai ales raportorilor din umbră. Și, în primul rând, colega Maurer a cerut cuvântul, colegul, și apoi și ceilalți. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și aș începe prin cuvintele lui Jean Monnet, care spunea în momentul în care se referea la rolul pe care îl avea Uniunea Europeană, cel puțin după părerea sa, spunea felul următor. Noi nu uh, coalizăm state, ci unim persoane. Și iată că în comisia noastră avem această răspundere de a contribui în mod activ la formarea acestor persoane și la construirea unor punți între aceste persoane care se margă dincolo de identitățile fiecărui stat membru sau fiecare națiune membră. Și programele europene de educație, de învățământ și formare profesională trebuie să obțină și aceste rezultate. Și plecând de la această premisă, care este atât intelectuală cât și metodologică, eu aș spune că nu putem să mai așteptăm prea mult, pentru că este și necesar și urgent uh, să avem o materie de predat despre cetățenia europeană, pentru că Europa se confruntă în momentul de față cu provocări foarte grele, foarte dificile, având în vedere vremurile pe care le trăim. Avem uh, o emergență a populismului, a naționalismului, care pariază pe o, o viziune bazată doar pe propriile sale interese. Se tot agită Uh, astfel uh, temeliile Uniunii Europene și se pune sub semnul întrebării chiar legitimitatea sa. Acum, pe de altă parte, provocarea actuală este să facem în așa fel încât Europa să fie în continuare un actor global la nivel internațional și din aceste motive Uniunea Europeană trebuie să uh, aibă un rol important în momentul în care studenții învață istoria și reușitele sale trebuie să, reușitele europene trebuie să fie învățate încă de pe băncile școlii și aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru explicațiile sale și pentru punctul de vedere exprimat de domnul Drăghic. Îmi cer scuze dacă nu am pronunțat corect numele său. Și Aș dori de asemenea să-i mulțumesc și pentru ambiția dumisale, care se transpune clar în text. Raportul să învățăm Uniunea Europeană la școală este un raport fundamental, este un excelent punct de plecare. Acum câțiva ani de zile, Comisia a publicat un studiu pe această temă, plecând de la faptul că dimensiunea europeană în învățământ se află pe agenda politică a Uniunii Europene și asta de ceva ani de zile. Cred eu că dezbaterea care se lansează astăzi, acum, în aceste condiții, poate să impulsioneze o strategie europeană de educație cetățenească la nivel european, care să implice uh, școlile și diferitele institutele de învățământ în statele membre. Și toți cetățenii europeni trebuie să cunoască importanța procesului de integrare europeană European, mecanismele de protecție a drepturilor ce sunt astfel recunoscute prin tratate și astfel în, să știe că în Europa avem valori comune împărtășite de multe milioane de cetățeni. Grazie, eh, colega Maura. Ora la parola a... Mulțumim. Colegul Lior. Thank you, Chairman. Well, as colleagues know, I do try... Mulțumesc. După cum știu și colegii, încerc să fac tot ce pot ca să cooperăm în această comisie și de multe ori văd valoarea adăugată, dar acum pun sub semnul întrebării valoarea adăugată a acestei inițiative și uh, nu sunt de acord cu uh, faptul că se spune că eroscepticismul și xenofobia sunt același lucru. Uh, este normal ca oamenii din Uniunea Europeană să fie sceptici față de activitățile Uniunii Europene, care este de euroscepticism care este de multe ori bine argumentat. Uh, faptul că se predă, când se spune în raport că dacă se predă despre UE în școli, trebuie să se spună cât de bun este, exact asta mi se pare că este o problemă. Până la urmă, uh, oamenii din Uniunea Europeană trebuie să poată să aibă o, o imagine critică. Propaganda despre proiectul european este cât se poate de nebinevenită. Am auzit foarte mult despre proiectul politic, am auzit despre cum scepticismul este ceva negativ și ar trebui să învățăm pe oameni să nu fie sceptici. Este o insultă asupra drepturilor uh, democrate ale oamenilor să-și uh, facă, să-și formeze propriile opinii și Um, mai ales nu sunt de acord cu faptul că cu cât mai mult vor învăța oamenii despre UE, cu atât uh, mai minunată li se va părea, pentru că de fapt oamenii nu înțeleg cât de minunată este Europa doar pentru că nu știu nimic despre ea. Nu este o competență a Uniunii Europene să dicteze curicul, curicula statelor membre. Statele membre trebuie să uh, aibă educație civică, există deja, Uh, și acest lucru este uh, sprijinit de uh, toate partidele politice. Însă, practic, deputații spun că ceea ce spun că trebuie să fie în manualele din Europa mi se pare incredibil. Da, sunt de acord ca statele membre să facă schimb de bune practici, dar din câte am auzit eu, ceea ce se propune nu reprezintă bune practici. Uh, mai ales ceva de genul uh, Europe for Citizens nu este deloc uh, o bună practică și mă alarmează mai ales comentariile referitoare la Erasmus+. Plus. Erasmus Plus este un proiect care a început uh, um, ca un proiect pozitiv. Mi se pare un motiv pentru care ar merita ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană. Este un proiect care face lucruri pozitive, însă să-l schimbăm în ceea ce se propune aici l-ar face pentru mine să fie numai un motiv să părăsim Uniunea Europeană. Și la final, încă o întrebare. De ce există această presupunere că o formă de naționalism este greșită și o altă formă este negativă? Deci, da, este bine să fii este este negativ să crezi în propria ta țară, dar este pozitiv să crezi într-o altă crea- creație abstractă um, care este Uniunea Europeană. Deci avem naționalism bun și rău. Dar și ce se întâmplă cu restul lumii? De ce nu ne uităm și înspre restul lumii? Competența educațională este un domeniu care nu ține de competența europeană și în ceea ce privește bunele practici, ok, foarte bine dar ceea ce propune acest raport nu este acceptabil și nu poate fi prevăzut în, um, în legislație europeană. Este ceva ce Regatul Unit oricum nu ar face. Mulțumesc. Grazie anche per queste considerazioni, collega. Vă mulțumim. Uh, domnul Maragal. Sí, grazie, Mulțumesc, doamna președinte Eu cred că trebuie să folosim această ocazie oferită de domnul Drăghici prin acest raport tocmai pentru a putea și mă refer de fapt la ultimele sale cuvinte. Doamna președinte întrerupe, se pare că nu funcționează interpretarea? Da, acum funcționează. Bun. Some problem? Now? Okay? Okay. Sorry. Bun, funcționează. Vă rog. Spuneam deci că trebuie să vedem dacă vom fi în stare să, să utilizăm această ocazie oferită de domnul Drăghici și vreau să mă refer la ultimele sale cuvinte, care erau extrem de pozitive, un mesaj extrem de pozitiv. E adevărat, e... suntem cu toții de acord asupra subiectului. O mai bună apărare a uh, Europei, de fapt, o reprezintă chiar proiectul Erasmus. Uh, că acesta nu a trebuit să fie aprobat de parlamentele naționale pentru că a, acționat rapid, a reprezentat uh, o, o, niște bugete destul de importante, deși până la urmă în fond este un modest program european, dar cu o valoare de multiplicare imensă la nivel european. Și de aceea cred eu că aceasta ar fi o primă lecție de învățat. Dar în același timp, această lecție vine însoțită și cu o altă lecție. Acești tineri europeni, de fapt, și fii colegilor mei, prietenilor mei, și chiar nepoții mei mâine pe mâine, se vor simți cetățeni europeni, fără niciun fel de necesitate, de legislație, de obligație sau de decizie din partea Parlamentului European. Însă, în schimb, ei nu pot să fie ca atare cetățeni europeni. Conceptul există de cetățean european. Însă nu există conceptul acesta la nivel juridic să fii cetățean european, din punct de vedere juridic. Și cred eu că aici avem un deficit. Și evident că acest lucru se referă la dificultățile sau, mă rog, obstacolele pe care noi n-am fost în măsură să le depășim în trecut. N-am avut Constituția Europeană pe care ne-o doream acum câțiva ani de zile și ne-am refugiat așa în niște tratate, mă rog, cu reducere, în niște tratate de refugiu mai degrabă decât de apărarea unui concept european. Și acum cu asta ne confruntăm în Europa. Și educația la nivel european, învățământul european, ă, trebuie să țină seama de istorie. Și cred că nu voi fi prea original în comentariile mele, însă s-a spus deja acest lucru. Europa uh, trebuie să fie în măsură să se autoanalizeze și să devină o materie de predare. Istoria europeană să fie materie de predare, de învățământ. Nu poate fi doar o istorie a celor care au câștigat sau care au pierdut, au uh, învingători sau învinși, sau cei, uh, eu știu, uh, de stânga sau de dreapta. Nu, ne dorim o adevărată istorie a Europei care să spună adevărul și asupra ororilor pe care le-am comis, asupra capacităților noastre, asupra războaielor noastre, asupra catastrofelor cu care ne-am confruntat la sfârșitul secolului 20. Uh, nu uitați, au avut loc uh, evenimente foarte tragice. Dar trebuie să fim capabili să facem în așa fel încât studenții să înțeleagă această istorie și să devină pe viitor o speranță de viitor. Și iată că ajung la finalul intervenției mele. Astăzi Europa ne transmite anumite semnale cât în ceea ce privește sensul său. Și nu uitați, în acest sens a contribuit și cazul Greciei. Se cere mai multă Europa, se cere ca Europa să fie mai pregnantă, să existe mai mult. În ciuda unor atitudini anti-europene pe care tocmai le-am ascultat uh, adinea ori și, mă rog, care se manifestă încă o dată, nu uitați, avem acum o altă criză, criza refugiaților, care de asemenea reprezintă un strigăt, și anume e nevoie de Europa. Europa trebuie să se comporte ca și adevărată Europa și nu doar o sumă a unor state membre. Deci această exigență vizibilă, fizică, evidentă astăzi, uh, trebuie să poată fi transformată în valori, în uh, în valori predate în universitățile și institutele europene. Așa că asta vreau să spun uh, pe marginea acestui raport a domnului Drăghici și am încredere că acest lucru va reuși să fie instaurat în practică. Mulțumesc! Grazie. Prețu mult această reflexiune, că apre un Mulțumesc. Îmi place foarte mult ceea ce tocmai ați spus. Îmi place mm, ceea ce ați spus și despre istoria europeană. Coregul Malinov și apoi ceilalți. Apoi și domnul Diaconu. Da. Este începutul. Marea dificultate este că trebuie să încercăm să facem o diferență între ce ne dorim pentru Europa, și ce ne dorim în general pentru viitorul european și ce putem preda în școli. Acestea sunt lucruri cât se poate de diferite. Începem cu, prin a apăra ideea acestui raport, pentru că a fost pusă sub semnul întrebării. Da, cu toții avem o problemă în a explica de ce uh, facem asta. Vedeți și în această comisie că nu este atât de evident. Întâi, există un principiu general pe care îl putem vedea când avem de-a face cu o pol comunitate politică, și anume că niciun regim politic, nicio uniune nu poate, este un principiu pe care nicio uniune nu-l poate evita, și anume dreptul fundamental al Uniunii Europene de a pune problema de a se preda despre această comunitate sau despre această uniune în școli. Asta este problema oricărei uniuni, să încerce să-și, convinge, să-și convingă membrii că este justificată și că este logică și să încerce să își educe membrii ă, să respecte și să aprecieze această uniune. Altfel, ă, Orice, altă, orice astfel de uniune nu ar fi uh, logic să existe. Nu are sens să existe dacă nu încearcă să obțină aprobarea membrilor săi. Tocmai de aceea avem uh, dreptul să avem acest raport din proprie inițiativă despre predarea despre Uniunea Europeană în școli. Cred că acest lucru trebuie să fie spus. Nici o Uniune nu poate exista fără asta. Însă, ce putem să îi învățăm pe tineri? Aș uh, porni de la premisa că o abordare negativă îi poate îndepărta pe tineri de Uniunea Europeană sau ar putea să facă ca Uniunea Europeană să rămână la fel de abstractă cum este acum. Există un curent puternic în uh, opinia publică împotriva Uniunii Europene, împotriva existenței UE. Eu cred că este dificil să avem un sistem uh, comun, dar important este să facem o legătură între Uniunea Europeană și istoria țării respective. Cred că fiecare stat membru poate să creeze o metodologie și o abordare care să arate din punct de vedere istoric și să arate că existența Uniunii Europene este pozitivă din punct de vedere istoric. Când mă gândesc numai la fostele state comuniste, este clar că există o valoare adăugată pentru aceste state. Știm ce a fost Uniunea Europeană pentru noi între 45 și 89. Este cazul tuturor, dar pentru cel puțin 10 state membre europene este o chestiune cât se poate de importantă. Apoi, cred că trebuie să subliniem nu cum funcționează Uniunea Europeană. Este nevoie de un nivel de științe politice pentru asta. Eu sunt profesor de științe politice, de altfel știu cum să predau UE studenților, dar legătura directă către tineri trece prin drepturile și libertățile lor în Uniunea Europeană. Drepturile și libertățile lor. Am să mă opresc aici pentru că altfel va trebui să vorbesc și despre toate celelalte lucruri. Sunt foarte multe dar cred că trebuie să creăm o legătură specifică cu istoria și nu cred că fiecare țară are propriul punct de vedere. Cred că există poate câteva idei uh, generale. Uh, în Europa Occidentală putem spune că există câteva țări care au o, o viziune specifică, dar statele foste comuniste uh, au chestiuni, au chestiuni în comun și mai ales pentru tineri, drepturile și libertățile lor uh, sunt strâns legate de Uniunea Europeană. Ei trăiesc în Uniunea Europeană, acționează, călătoresc în Uniunea Europeană și habar nu au cum arată alternativele. Să le, să le arătăm cum, cum ar putea fi lumea lor, nu ca să-i speriem, ci să îi facem să se gândească cum ar fi fost să trăiască în aceeași țară, dar care nu ar fi membră a Uniunii Europene, care oferă atâtea drepturi și libertăți. Drepturi și libertăți care pot fi uh, apărate. Pot să vă spun că eu vorbesc din proprie inițiativă, din propria experiență, mă scuzați. Merg foarte des în uh, Bulgaria în școli și văd la ce reacționează uh, tinerii. Istoria și drepturile și libertățile. Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră foarte interesantă. Cred că va fi un raport foarte interesant. Îmi pare rău, nu prea mai avem timp. Am să îi rog pe vorbitorii următori să-și limiteze intervenția. Domnul Grama... Nu știu, nu, știu cât de, nu știu cât de traductibil este ce o să spun acum, dar uh, în țara mea este o vorbă care spune cam în felul ăsta. A fost o luptă pentru pace de n-a mai rămas nimeni în viață. De ce spun asta? Iată de ce. Pentru că în alte domenii, pe măsură ce ne chinuim și ne luptăm ca să tratăm încălzirea globală, pare că ea crește în măsura în care în țara mea cel puțin este o luptă năpraznică anticorupție corupția crește. mă tem mă tem că cineva o întreține sau întreține că altfel ar rămâne fără pâine. mă întreb ce ar mai spune și cum ar mai câștiga voturi prin europa tot felul de politicieni dacă n-ar mai putea să atace europa dacă n-ar putea să țină acest discurs antieuropean cum ar mai câștiga dânsii voturi prin europa? ori din acest punct de vedere mi se pare esențial acest instrument care nu înseamnă decât un instrument de a, de a introduce, de a induce noțiunile principale europene care ne unesc. Dacă există această noțiune Europa, înseamnă că la baza acestei noțiuni există niște motive ca ea să existe. Care sunt acelea? Sunt de tip istoric, sunt de tip cultural. E un spațiu unitar din multe puncte de vedere. Mă întreb câți dintre politicienii care câștigă azi voturi împotriva Europei, ba chiar sau mai ales în uh, respectata Anglie, știu că limba engleză chiar este rezultatul unui melanj între alte limbi europene, dintre care una dintre cele mai importante este chiar franceza. Deci nimeni dintre nicio cultură, niciuna dintre țările europene nu este un lucru în sine, nu trăiește în sine, nu a apărut în sine ca un obiect pur și simplu pe acest pământ. Este rezultatul unor traversări istorice, unor combinații între celelalte spații din Europa. Toate. De aceea este un spațiu unitar. Aceste lucruri trebuie știute de copii, copii care vor înțelege, sper, din tot sufletul, că europenismul este o oportunitate și nu o povară. Mulțumesc! Grazie. E, Gramaticakis, sempre due minuti. Domnul Gramaticakis. Πολύ σύντομος, κυρία Πρόεδρε, γιατί έχει προχωρήσει και η ώρα και Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încerc să fiu succint. Timpul este înainte, și aceste lucruri au fost deja discutate și în trecut. Însă, optimismul uh, pe care l-au arătat tinerii câștigători ai premiului uh, Charlemagne, uh, sperăm să fie să contamineze și pe ceilalți. Avem în Europa o criză Uh, în Europa și uh, avem o criză mm, cu terorismul, avem o criză acum cu refugiații. Și întotdeauna se găsește un răspuns în istorie, în cultură, în educație. Raportul uh, domnului Drăghici mi se pare unul foarte bun însă destul de dificil în ceea ce privește un obiectiv realist. Merge exact în uh, această direcție și așa putem să ne dăm seama cât de greu este, de fapt, să vorbim despre asta și să facem ca subiectul să fie unul atrăgător. Însă, în ciuda dificultăților, cred că trebuie să continuăm. Vă stau la dispoziție uh, pentru a discuta acest raport. Mulțumesc, Julie Ward. Um, I'll be very brief because I know I'm going to be presenting my foarte pe scurt, pentru că îmi voi prezenta și eu raportul și cred că există o sinergie între cele două. Aș vrea să um, fiu de acord cu antevorbitorul meu care a spus cât de minunați au fost uh, tinerii pe care am văzut în această dimineață. Europa aparține tinerilor, chiar așa este și trebuie să le dăm lor instrumentele cele mai bune să își exploreze propria identitate, relațiile cu uh, Uh, alte persoane din țara lor, din, alt, din regiunea lor, dar și cu uh, uh, tineri din alte regiuni și țări. Am lucrat cu tineri în ultimii 30-40 de ani și cred că oamenii au nevoie de exemple, de bune practici din care să poată alege, pe care să le poată adapta, să le poată completa. Mi se pare cel mai important lucru. Și trebuie să spun, Andrew, că întotdeauna uh, sunt foarte tristă când cei din dreapta în acest Parlament sunt atât de supărați de faptul că suntem în Europa. Eu sunt britanică, sunt europeană, sunt un cetățean al lumii, sunt din nord-vest, sunt o femeie. Uh, am foarte multe identități și faptul că am atâtea identități diferite nu mă limitează, ci din potrivă îmi oferă mai multe oportunități și exact asta îmi doresc și pentru tine și asta îmi doresc să reprezint și în Parlamentul European, dar și în circumscripția mea. Sunt atât de tristă că guvernul meu nu dorește să ofere votul celor, um, la referendum celor care au sub 18 ani, pentru că este vorba de viitorul lor, nu este vorba de viitorul meu, este viitorul copiilor mei și al nepoților mei. Ultimo intervento. Mulțumesc. Ultima intervenție, înainte de a da cuvântul Comisiei. Haideți să vedem colega Sedrov. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že je jasné, že je třeba učit o Evropské unii. To by... Mulțumesc. Cred că este clar că trebuie să îi învățăm pe copii despre Uniunea Europeană. Elevii trebuie să învețe despre instituțiile europene, despre modul în care funcționează acestea. Nu putem să uh, renunțăm la asta. Întrebarea este cum vom uh, îi învăța pe, cum îi vom învăța pe tineri despre UE și Asta decid statele membre. Uniunea Europeană nu poate să decidă ce se predă. Nu putem noi să spunem la Parlamentul European ce trebuie să predea statele membre în școli. Însă ce putem face este să ne coordonăm, putem să transmitem un semnal și să spunem că ne așteptăm ca statele membre să facă asta și asta noi cei care am trecut prin comunism și prin lipsa de libertate suntem foarte sensibili în ceea ce privește influențe ideologice. În Republica Cehă, în școli, este interzis să prezinți programe politice. Nu putem face campanii politice în școli. Însă copiii trebuie să învețe despre ideologii. Deci, Înțeleg că în școli trebuie să se predea despre UE, însă în același timp atât elevii cât și profesorii trebuie să se simtă suficient de liber să poată decide singur care este poziția lor față de Uniunea Europeană. Eu sunt convinsă că cu cât mai mult învață, cu cât mai mult știu, cu atât mai bună va fi relația lor cu UE. Dar trebuie să fie vorba de decizia lor. Aș dori să îi mulțumesc domnului Malenovski pentru explicația atât de bună pe care a dat-o uh, referitor la uh, studiile universitare și așa mai departe. Așa este, cu cât mai multă informație avem, cu atât mai bine. Sunt convinsă că cu cât mai mult vor învăța, cu atât uh, vor fi mai pentru Europa. Parola la... Acum, dacă dorește Comisia să intervină, pot să-i dau uh, cuvântul. Sofie Benars, nu știu dacă e în sală, vă rog frumos. Contiamo sul, naturalmente sul supporto e sull'interlocuzione positiva con la Commissione. Grazie. Sperăm că Comisia o să aibă o poziție pro. Monsieur Draghi, Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și domnului Drăghici pentru acest raport. Evident, uh, vă invităm să participați la seminarele noastre care ne permit să schimbăm, uh, avem schimburi de idei. Așa cum s-a spus, să predăm Uniunea Europeană în școală e un concept complex care implică și include foarte multe dimensiuni ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană în calitate de istorie comună, în calitate de instituții, dar de asemenea și să predăm democrația, cetățenia activă. Asta înseamnă de asemenea să poți dezvolta un sentiment de apartenență față de ceva comun, față de un bun comun. Putem vorbi despre valori uh, fondatoare și ne-am dat seama în dezbaterea de astăzi că e ceva destul de complex care putea fi înțeles în diferite feluri de către fiecare persoană în parte. De aceea este foarte important să informăm pe tineri despre Europa în așa fel încât aceștia să-și poată construi o părere proprie. Este important să aibă instrumentele necesare care să le permită să joace un rol în societățile noastre și evident este important să formăm profesorii în așa fel încât să însoțim pe această cale. Vreau să mulțumesc domnului Drăghici pentru faptul că a informat deja Parlamentul în ceea ce privește diferitele instrumente ce există. Într-adevăr, a menționat programul Erasmus Plus, care are o dimensiune de cetățenie și învățământ. A vorbit despre diferitele platforme, e-twinning, School Education Gateway și așa mai departe, care ne permit să avem niște schimburi de idei, uh, de profesori care se apleacă asupra aceluiași subiect și care permit acestora să înțeleagă ce se face și în alte țări, dincolo de frontierele țărilor lor proprii și să-și dezvolte un fel de sistem de autoformare pentru a însoți cât mai bine pe studenți. După cum știți, există deja foarte multe instrumente ce sunt puse la dispoziția școlilor și aceasta este ambiția noastră, să continuăm să le dezvoltăm și pe viitor, în așa fel încât să putem vorbi despre Europa în deplină cunoștință de cauză. Vă mulțumesc pentru atenție. Sugermento, de la parola ora colegă. Mulțumesc. Colegul Drăghici poate să de dea un răspuns. Vă rog frumos. Thank you to everyone here and, and thank you the, the... Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și care au sprijinit uh, acest proiect. Uh, au fost și care nu l-au uh, sprijinit, au dreptul să aibă propria lor opinie, însă înainte de toate aș vrea să mulțumesc domnului Diaconu și domnului Gramaticakis pentru că s-au referit la tineret, la tineretul care era din adinaori în sală și care reprezintă o dovadă vie de solidaritate. Și primul loc la care am vrut să merg uh, în momentul în care am părăsit România în anii 90 a fost uh, să merg în Grecia. Și E adevărat că scepticismul uh, a existat uh, îi numeam atunci gânditorii. Gânditorii gândesc, de fapt, dar nu întreprind acțiuni. Deci cei care sunt sceptici ar trebui să se așeze undeva și să gândească și, de fapt, ei nu acționează. Nu vreau să mă refer la cineva anume, dar cred că înțelegeți mesajul meu subliminal. Apoi, este foarte important ca o persoană care nu este educată, care poate nu este informată, habar nu are care sunt drepturile. Și spun asta pentru că eu personal vin dintr-o minoritate, minoritatea romă. Și noi întotdeauna am fost uh, în urmă pentru că nu eram informați, nu știam care erau drepturile noastre. Și e vorba de milioane de oameni care pur și simplu nu sunt educați, nu sunt informați. Deci dacă ești o persoană indocată, uh, dar nu-ți cunoști drepturile, ești o persoană care poate fi manipulată foarte ușor. Al treilea lucru. S-a spus ceva foarte interesant despre situația de acum 50 de ani. Faptul că, uh, dincolo de uh, barierele geografice, dincolo de diferențele istorice, e clar că există uh, un motive la baza acestui proiect european, Schumann, Monet și visul european. De aceea este foarte important pentru mine, dacă scepticismul este atât de puternic, spun, poate, nu afirm nimic, nu mă judecați, spun doar, poate că fiecare țară europeană ar trebui să-și asculte propria sa muzică și să nu mai asculte nimic altceva din afara țării sale. Nu ar trebui să mănânce decât propria lor mâncare, deci să nu mănânce pizza uh, și așa mai departe. Deci dacă nu mai credem într-un vis european cu totul, atunci haideți să reîmpărțim totul din nou, nu fiecare cu pătrățica lui. Dar uh, eu nu cred că oamenii așa cred, că nu suntem în Europa. Uh, locuim într-un spațiu politic, nu? Dacă nu ne dorim uh, dimensiunea politică, atunci fiecare ar trebui să trăiască într-un fel de no man's land, un fel de lipsă de stat, teritoriu fără stat. Per questa Domnule Drăghici, cred că sunteți deosebit de potrivit pentru acest rol de raportor, pentru că sunteți extrem de înflăcărat și apoi pentru că ne-ați spus că veniți din comunitatea rom, o minoritate deosebit de importantă în Europa și care dorește să înfrunte cu mult curaj inclusiv această temă a învățării despre UE în școli și astfel există posibilități creative motive de a îi ajuta pe cei care poate nu se simt foarte cetățeni europeni. Eu împărtășesc multe dintre ideile dumneavoastră, însă aș vrea să mai spun ceva. <clears throat> Uh, să ne întrebăm în primul rând de ce, de ce acest proiect, eu cred că tocmai putem să vorbim despre valorile fundamentale ale UE, drepturi, democrație, îndatoriri și așa mai, și așa mai departe iar Europa este și o lecție de cetățenie activă, o poziție nu numai sceptică și critică, ci activă și proactivă. Și știm foarte bine că europenii noștri sunt, de fapt, posesori a două cetățenii cetățenia națională, dar și cea europeană, de care nu suntem conștienți. Însă, cât privește, de pildă, uh, alfabetismul sau analfabetismul democratic, acestea trebuie să ne preocupe, pentru că iată ce s-a întâmplat la alegerile uh, europene, cât de puțină lume a venit la vot. Sunt lucruri care trebuie să fie uh, abordate și vreau să dau asigurări colegilor care au fost mai sceptici uh, Uh, în sensul că, da, statele membre sunt cele care organizează propriile sisteme de învățământ, dar dacă este să le sugerăm acestor guverne niște idei bune, niște bune practici, niște uh, orientări, astfel încât să învețe aceste și să predea aceste subiecte, și mă refer mai ales la formarea uh, profesorilor, eu cred că dacă facem asta în spiritul european, este o idee foarte bună. Așa că mult succes și mulțumesc și Comisiei pentru că iată, ne-a prezentat o provocare deosebit de frumoasă pentru viitor, la care dorim să participăm. Acum trecem la, ultimul, la următorul punct, mă scuzați, pe ordinea de zi, o zi încărcată. Astăzi este vorba de raportul doamnei Julie Ward, rolul dialogului intercultural, diversitate culturală și așa mai departe în promovarea valorilor fundamentale. Este un raport din proprie inițiativă, așa cum bine știți. Am avut deja o audiere publică în acest sens luna trecută. Pe 7 decembrie vom avea votul la comisie. Iar data limită pentru, limită pentru amendamente este 23 octombrie la ora 14. Dau cuvântul doamnei raportor. Dragă Giulia, ai cuvântul.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 folositoare. Este vorba de rolul uh, dialogului intercultural a diversității culturale uh, în promovarea drepturilor fundamentale ale UE. Pe scurt, acest raport este o încercare de a ne baza pe acordul comun la care s-a ajuns de către miniștrii de resort la Paris a combina eforturile care se pot face pentru a combate marginalizarea, rasismul, intoleranța, um, xenofobia uh, și, de asemenea, pentru a avea, uh, într-adevăr, oportunități pentru toată lumea. Raportul identifică o serie de posibilități, uh, dar și de probleme. Se fac recomandări pentru a se lua măsuri la toate nivelurile, național, dar și european, inclusiv uh, introducerea dimensiunii culturale în Serviciul European de Acțiune Externă și în alte măsuri ale UE, de asemenea se recunoaște rolul unic al culturii când vine vorba de incluziunea uh, socială în Europa pentru a avea o comunitate puternică uh, și rezistentă la provocările viitorului. Raportul se bazează pe două principii, așa cum a fost el redactat. În primul rând, ideea de a avea um, o poveste cu spirit, în spirit pozitiv, care să arate că da, sunt probleme astăzi și provocări, dar se sublinează mai cu seamă oportunitățile și ocaziile extraordinare ca să facem din cultură uh, un instrument pentru incluziune socială și ne-am bazat pe foarte multe idei care au provenit în dialogul cu comunitățile. Multe dintre ele se simt uh, amenințate, se simt uh, Um, pline de frică din cauza discursului oficial în care nu se recunosc, trebuie să avem o atitudine pozitivă și chiar dacă uneori tragediile nu lipsesc, cred că trebuie să vedem partea pozitivă a lucrurilor. Apoi, al doilea principiu al raportului. Ne doream o abordare integrară a acestui subiect deosebit de amplu, nu uh, să separăm uh, <clears throat> cultura, educația și participarea cetățenească a tinerilor, ci să le combinăm, să existe sinergii între aceste aspecte. Cât privește metoda de lucru pe care am folosit-o până acum este aceea de a avea o, o atitudine cât mai inclusivă posibil pentru a implica cât mai mulți reprezentanți ai societății civile, ai ONG-urilor care lucrează și activează pe teren dar vă spuneam că e vorba de o misiune pe care mi-am asumat-o toată viața, uh, lucruri pe care le-am făcut și înainte de a deveni deputat european, lucruri pe care continui să le fac, am contacte cu aceste organizații, cu aceste tematici, în fiecare zi mă întâlnesc tot timpul cu membrii ai societății civile aici la Bruxelles sau la Strasburg și de câte ori vorbesc cu ei, eu cred că am reușit să uh, menținem acest uh, dialog, inclusiv cu organizațiile active în uh, țara mea. Eu cred că raportul este unul deosebit de uh, complex, de bogat, plin de experiențe, plin de dovezi clare a ce se poate face și plin de idei de soluții. M-am întâlnit de asemenea cu reprezentanții Comisiei, cu președinția luxemburgheză, cu cei de la Consiliu și cu cei de la Agenția privind drepturile fundamentale în Europa și uh, Uh, Consiliul și președinția luxemburgheză. Mă bucur foarte mult că acestea au hotărât să organizeze o conferință exact pe acest subiect și am uh, fost împreună cu niște tineri voluntari la această conferință în vară și am arătat că, într-adevăr, se poate să se ia decizii în Europa în mod mai participativ, mai deschis. Uh, și mai clar văzător. Bineînțeles că în încheiere mulțumesc raportorilor din umbră, ne-am întâlnit încă de la început, într-o primă ședință, am avut un schimb, plim, schimb de păreri, apoi am avut o a doua uh, ședință, dar uh, nu știu ce s-a întâmplat atunci pentru că trebuia să votez la o altă comisie. În orice caz, ce am făcut noi a fost uh, să punem în aplicare o metodă de lucru deosebit de bună. Cât privește amendamentele, n-am avut foarte mult timp și nici spațiu în acest raport pentru a putea să facem atâtea modificări și atunci efortul de concizie a fost deosebit. Am încercat însă să acoperim aspectele cele mai importante și aceste amendamente pe care uh, le primesc și le voi primi mă, mă fac să mă concentrez pe diversitatea uh, în școli, pe um, învățarea formală și informală, um, moștenirea culturală, <clears throat> patrimoniul cultural, uh, spiritul uh, de unitate în societățile noastre, inclusiv participarea migranților în promovarea patrimoniului cultural al unei societăți, prevenirea radicalizării, uh, nu numai în rândul minorităților, ci tocmai uh, să vedem ce se întâmplă și cu acele stereotipuri uh, destul de, de, de persistente în rândul majorității în raport cu minoritățile, să participăm și să cooperăm împreună cu UNESCO și cu alte entități și organizații internaționale, mai ales în ce privește persoanele handicapate, în ce privește hărțuirea, hărțuirea pe internet, de asemenea. Sunt multe programe care există, trebuie să le exploatăm la maxim, nu trebuie să inventăm acum apa caldă. Așadar, uh, sunt uh, foarte nerăbdătoare să aflu ce spun și colegii, să colaborăm foarte bine și eu cred că raportul acesta va fi foarte bun din partea noastră a Parlamentului și sper că miniștrii educațiilor din țările noastre uh, vor lua aminte pentru a avea proiecte mai bune pe viitor, însă mă scuzați, vreau să vă spun ceva, mă duc la vot la regii Ehm, mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Julie. Cu siguranță va fi un raport foarte bun. Acum, cum facem? Nu avem foarte mult timp, trebuie să ne oprim la 11 și jumătate, așa că întâi vreau să dau 3 minute fiecărui raportor din umbră și apoi fiecare va avea doar câte un minut, mă scuzați. Veni, Maura și Maragal, raportor din umbră, și apoi Necov, Gramatica, Chis și vedem. Domnul Olveni, mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru munca depusă și pentru această ocazie pe care o avem de a discuta acest subiect. E vorba de un raport plin de idei bune și de deziderate și acum trec la limba maghiară, limba mea maternă. Mi se pare că este un subiect foarte important și așa cum au spus colegii, ne-am întâlnit uh, uh, odată înainte de vară, într-o formulă destul de informală și rapidă. Eu cred că această muncă cu raportul din umbră va continua și în continuare, poate în uh, niște întâlniri mai extinse. Uh, câteva modificări care se impun la raport, articolul 17 din Tratatul de la Lisabona ar trebui să fie temeiul juridic al acestui, uh, acestei inițiative. Nu sunt eu jurist, dar eu cred că pe acest articol 17 din de la Lisabona trebuie să ne bazăm. Apoi, când vorbim despre prevenirea radicalizării, a, a uh, prevenirea ideilor extremiste, sunt lucruri deosebit de importante, dar trebuie să și folosim instrumentele adecvate și partenerii adecvați în aceste demersuri și atunci avem nevoie de participarea mai amplă a societății pentru că statul nu poate să facă el totul. Problemele, zicem, etnice nu pot să fie abordate numai de stat, de guvern. Avem nevoie de alți participanți din rândul societății. Mă refer și la rolul familiei, de pildă. În acest sens, niciun stat nu a ar putea să-și asume vreodată rolul familiei și știu asta și din comunism. Haideți să nu o ă, apucăm pe această cale, ci să avem foarte clar în minte temeiul juridic în textul nostru. Apoi, problema migranților. Asta ca să menționez câteva aspecte dincolo de societatea civilă, de ONG-uri uh, care trebuie să fie menționate, nu trebuie să uităm nici rolul bisericilor, a cultelor. Știți bine că uh, în Europa există tot felul de reglementări uh, diferite ale relației dintre biserică și stat, însă trebuie să găsim o formulă care cumva să nu facă distinții între situațiile noastre respective, ci să se bazeze pe valorile comune Altfel nu putem să înțelegem în această perspectivă migranții. Vreau să vă spun că nu e vorba aici de a promova idei clericale, ci nu, să înțelegem rolul religiilor și a cultelor în uh, cadrul valorilor europene. M-am uitat peste raport, de fapt am citit cu multă din atenție, numai trei minute la dispoziție, dar voi depune amendamente. Vă mulțumesc foarte mult. Bineînțeles, colega, colegul Maura. Grazie, președinte, muy brevemente. Mulțumesc, doamna președinte, foarte pe scurt, pentru că ne lipsește timpul tocmai pentru a spune că raportul pe care îl analizăm este unul ambițios și propunerile sale se referă la toate subiectele pe care noi le-am dezbătut în această comisie uh, în ședințele raportelor din umbră și mai mult decât atât e foarte concis și evident e foarte bine. Și Aș dori să notez faptul că s-a pus accentul pe relațiile culturale externe ale Uniunii Europene, deci e nevoie de o nouă diplomație culturală. Și s-a făcut trimitere de asemenea și la un aviz care a fost aprobat de către comisie recent. Uh, eu sunt responsabil de acest aviz. Uh, dacă s-ar putea, aș face și o mică critică, dar într-un spirit pozitiv, și anume că ar trebui să trecem de la idei la acțiuni concrete și în acest sens uh, aș avea două, trei observații. Mai întâi, faptul că trebuie să numim un reprezentant european către exterior, ca și responsabil unii care se ocupă de coordonarea și pro programelor culturale și o promovare a integrării sociale prin ziua aceea a mobilității și asta cu latură culturală și de asemenea un tratament preferențial în scopuri educative și uh, în scopuri de învățământ, promovarea acțiunii tinerilor și artiștilor, uh, o muncă sporită pentru a susține UNESCO în ceea ce privește diversitatea culturală. Ideea este că putem inclu- să includem aici un nou capitol în ceea ce privește noile mecanisme de protecție a diversității, chiar atunci când apar crize umanitare și a, pentru a proteja patrimoniul uh, cultural. Și, evident, programul european al Comisiei Europene uh, Europa și cetățenii săi. E clar că e nevoie de respect reciproc între diferitele culturi. Și e clar că există aici uh, o ambiție în întregul raport și sper că acesta va, se va transpune și concret. Colega Maragal, e până colega Bilde. Mulțumesc, colegul Maragal. Mulțumesc, doamna președinte. De asemenea, foarte pe scurt. Noi uh, vom pregăti anumite amendamente Însă toate aceste amendamente <coughs> sunt pozitive, sunt pentru a întări raportul, nu pentru a contrazice ceea ce scrie în raport, ci pentru a adăuga uh, niște elemente mai concrete sau niște ambiții suplimentare pe anumite puncte și pentru a fi concret, cred eu că, da, am spus cam tot ce era de spus, numai că acum trebuie să trecem de la teorie la practică. Carta Drepturilor Fundamentale, s-a spus, e un document care există, care este în vigoare. Însă, de ce mai trebuie în continuare să-l, să-l amintim, să amintim drepturile cuprinse în această carte? Apoi, răspunderea împărtășită de toți cei care participă la sistemele noastre democratice, guverne, partide politice, uh, mass media, E clar că și rolul acesta al mass media trebuie să fie uh, cât mai concret. Și în același sens, necesitatea de a avea o integrare a diversității în acțiunile noastre. Acest lucru trebuie să se transpună și în uh, mediile de comunicare. Și apoi, evident, educația, profesorii, învățământul. Aceștia trebuie să fie, într-adevăr, niște uh, uh posibilități suplimentare pentru a avea diversitate culturală. Uh, și încă un aspect foarte concret și anume un apel pe care vreau să-l lansez și anume să fie obligatoriu să fie, se transpună în legislație în statele membre standardele europene și internaționale în materie de nediscriminare. Uh, și acestea să se aplice și în domeniul cultural și trebuie să fie integrate și să fie aplicate eficient prin legislația noastră în toate statele membre, dincolo de faptul că e vorba de recomandări și de uh, programe care se fac la nivel european. Și în final, așa cum am spus și la raportul precedent, spunem și acum, cred eu că ne-am putea eventual gândi la un efect de multiplicare uh, pe care îl are prof, uh, proiectul Erasmus Uh, pentru că dacă Europa are acum uh, în, în școlile sale primare, secundare, posibilitatea de a avea schimb de școlari, schimb de profesori, uh, e clar că atunci am face deja un pas mare înainte pentru a avea o nouă Europa. Mulțumesc! Bild. Mulțumesc foarte mult! Doamna Bin, mulțumesc, doamnă președinte, doamnă raportor, dragi colegi. Când citesc acest uh, raport, mă gândesc că chiar că dacă uh, coșmarul uh, ne cuprinde pe toți, de fapt unii dintre noi nu s-au trezit și suntem plini de naivitate. În ce privește multiculturalismul, să nu uităm că încă din 2010, în țări cum ar fi Germania și Regatul Unit, s-a și recunoscut de către primii miniștri respectiv eșecul acestei frumoase teorii a multiculturalismului. Ceea ce vă, mânează, vă mână pe dumneavoastră este mai mult o, o considerație ideologică decât altceva. Este foarte clar că cei care au alte idei decât dumneavoastră sunt responsabili de radicalizare, sunt răi, și sunt cei care fac totul pentru ca Europa să eșueze. Unii fac apel la istoria națională proprie pentru a diviza și pentru a discrimina, dar ce spuneți, doamnă raportor, Popoarele europene sunt cele care sunt adevăratele excluse, sunt cele care au, și-au pierdut identitatea și și-au pierdut identitatea din cauza valurilor de migrație succesive. E vorba de o destrămare a culturilor tradiționale în profitul uh, Europei și deci în detrimentul uh, statelor membre. Uh, Deputații uh, patrioți în acest templu al utopiei au datoria de a se opune din răsputere acestui text. Mulțumesc, da. Pluralismul culturii, cultural este o, și aici, prezent în comisia noastră, nu-i așa? Acum dau cuvântul câte un minut persoanelor care nu sunt uh, raportori din umbră. <clears throat> Vă rog frumos, nu avem decât puțin timp. Vă rog, un minut maxim Vă rog frumos. Necov. Mulțumesc, doamnă președinte. Nicio țară nu poate să rezolve criza globală pentru că e nevoie de o, un răspuns global. Iar Asta înseamnă că Europa trebuie să încerce să rezolve și ea la rândul său problema migrației nu numai David Miliband sau Zigmar Gabriel, de pildă. Eu cred că avem valori europene și politici europene care vizează tineretul, femeile, egalitatea și așa mai departe. Toate aceste politici trebuie să se adapteze noilor condiții pe care le cunoaștem astăzi. E nevoie de mai multă integrare, informație, educație informală, cultură și sport. Evenimente de acest tip trebuie să fie menționate în uh, raport. Ca și Comisia Parlamentară trebuie să facem astfel încât uh, Comisia Executivă să poată să pună în aplicare efectiv uh, acest deziderat de dialog intercultural și de aici să apară noi și noi politici și proiecte. Frica pe care o resimțim este cea legată de o dominație culturală uh, religioasă etnică. Trebuie să combatem asta prin uh, apelul la valorile fundamentale de la cea mai fragedă vârstă. Mulțumesc foarte mult că ați respectat timpul. Urmează domnul Venta. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Foarte pe scurt. În prima frază uh, din raportul uh, Drăghici se menționează sinergia dintre sistemele de învățământ și uh, politicile europene. În raportul lui Julie avem și alte uh, idei, avem instrumente și programe deja la dispoziția noastră pe care le putem folosi. Bineînțeles că cu toții suntem implicați în acest gen de uh, inițiative, de idei. E bine că avem astfel de angajament uh, pentru că e bine să putem să promovăm fiecare în felul său aceste valori, însă nu înseamnă neapărat că sunt de acord cu modul în care Julie abordează dialogul intercultural în Europa. Eu cred că oricum, orice ar fi, prin dialog vom găsi o soluție. Mulțumesc! Vorbesc în numele domnului Kravodeschi, care este raportor din umbră. Domnul raportor a spus că nu trebuie să um, inventăm apa caldă sau roata. Uh, <clears throat> eu cred că raportul conține multe idei interesante, unele le putem uh, respinge, însă subsidiaritatea este sfântă, pentru că, bineînțeles, orice grup are propriile sale valori și idei și nu putem să impunem o viziune unică. Acest raport se bazează pe discuții anterioare, dar nu trebuie să, să ni se spună nouă că cei care nu sunt de acord nu sunt deschiși față de alte limbi sau față de alte moduri de alimentație, de pildă. Mi se pare arogant. Eu cred că nu putem să ignorăm și pe cei sceptici, pentru că dacă o facem, atunci situația va fi încă și mai gravă. Doamnă președinte, eu cred că, într-adevăr, trebuie să ascultăm și să ne ascultăm. Este bine că se întâmplă asta în comisia noastră. Gramatica, chis urmează și apoi. Doamna Trupel, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că acest raport se referă la o tematică imensă. și de fapt, atunci când explorezi spațiul cosmic, vei găsi mai devreme sau mai târziu vreo gaură neagră sau altceva. Nu știu dacă asta ne dorim noi asta, însă există totuși niște aspecte fundamentale aici. Mi-ar place ca acest raport să fie mai puțin general, să există lucruri mai concrete, să se spună poate mai concret uh, ceva în legătură cu diferența mare dintre vorbe și fapte în Europa. O diferență, o discrepanță enormă. Da, vorbim despre multiculturalitate și despre alte lucrurile situăm ca și valori fundamentale în europeană, dar pe teren, în practică, lucrurile stau cu totul altfel. Haideți să vedem ultimul pachet uh, Juncker. Aceste valori au dispărut complet. Mulțumesc foarte mult, colega Trupel. Thank you. Yes, I would like uh, to respond to the French. Mulțumesc, da, aș dori să răspund uh, vorbitorii din Franța. Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană niciodată nu a vrut să ia identitățile regionale și locale. Ideea este că aceste identități pot fi completate de identitate europeană. Nu este vorba de a lua cuiva ceva, ci din potrivă de a îmbogăți identitățile noastre ale tuturor. Și apoi, ce mi-a plăcut în abordarea acestui raport? Diversitatea culturală și dialogul uh, intercultural fac parte din alte politici. Prevenirea violenței, politicii interne când vine vorba de respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Iar la anul vom avea revizuirea CFM și este important să subliniem că trebuie să existe buget pentru educație, dialog intercultural și proiecte culturale. Cred că acest lucru ar trebui să fie prevăzut în raport. Mulțumesc. Eh, mulțumesc. Comisia? Vă rog. Doamna raportor a trebuit să plece, deci acum comisia. I'll be very brief. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Aș vrea să spun că din perspectivă educațională considerăm că acest raport este unul foarte bun, care subliniază mesajele cheie. Ne bucurăm că vine acest raport acum și că uh, are un domeniu de aplicare eh, similar cu ceea ce au adoptat eh, miniștrii de educație prin declarația de la Paris. Este pozitiv și faptul că raportul menționează diferitele niveluri de intervenție la nivel de stat membru și la nivel european. Aceste mesaje au fost men menționate și în declarație. Și apoi, despre importanța de a avea o abordare integrată. Acest raport este o punte bună între educație și dialog intercultural. Acesta este spiritul în care considerăm că trebuie să se lucreze, o abordare transectorială. Două comentarii specifice. Analizând textul, poate că ar fi mai bine să fie spe mai specific referitor la ce fel de abordări putem folosi pentru a uh, stimula înțelegerea interculturală și apoi știind că profesorii și educatorii sunt, joacă un rol cheie, poate că am putea să ne gândim la consolidarea mesajului care le este transmis și apoi uh, în justificarea succintă, pe bună dreptate, vă referiți la programul Erasmus+, poate că ar trebui să vă referiți și la cadrul de politici pe care îl folosim la nivel european uh, și um, cadrul uh, Education Training 2020. Aceste două au fost create și pentru a urma declarației. Vă mulțumesc. La concluzivă, Mulțumesc uh, pentru toate aceste concluzii, vreau să reamintesc pe 7 decembrie vom vota la comisia noastră. Data limită pentru amendamente este ora 14 pe 23 octombrie. Aș mai spune câte ceva. În primul rând, și noi, dar și Comisia a menționat asta numai ce, înțelegem că acest uh, raport se referă, ca și, cum spune și titlul, la rolul educației în împărtășirea unor valori care pot fi împărtășite și în favoarea dialogului intercultural. Uh, dialogul cultural nu este a, a renunța la ceva, ci este a te îmbogăți, a merge spre celălalt și a ajunge la înțelegerea reciprocă. Este uh, o metodă de învățare. Uh, Bineînțeles că avem multe modele în Europa uh, posibile, nu numai multicultural model, ci avem și asimilarea de pildă și atunci dialogul intercultural este o metodă, o posibilitate și trebuie să vedem cum să facem astfel încât să fim uh, protagoniști ai acestor metode de uh, învățare și să, suntem, să fim foarte conștienți de actualitate de asemenea, să punem accent pe învățarea informală. Vreau să vă spun că mi se pare o discuție foarte importantă, cea pe care am purtat-o. Am terminat cu ședința din această dimineață. Urmează în camera ședința coordonatorilor. Vreau să uh, îi rog pe colegii care au venit astăzi să vină și după masă, pentru că comisia noastră continuă de la ora 3 încolo. Vom avea o audiere publică pe tema prevenirii radicalizării. Uh, și asta împreună cu Comisia Libe, o audiere tare importantă pentru noi și sper că toată lumea va veni. Vom avea și experți foarte, foarte pricepuți. Vă mulțumesc foarte mult. Vă rog să părăsiți uh, sala pentru că suntem un pic în întârziere. Vă rog. Acum ne găsim în camera cu ușile închise la ședința coordonatorilor. Vă rog frumos. Thank you because we need to begin to start immediately. Vă mulțumesc, trebuie să începem imediat. Okay.